Vă salut pe toți la ultima ședință înaintea vacanței de vară. Aveți în fața dumneavoastră proiectul de ordine de zi. Știți că trebuie să adoptăm această ordine de zi, nu avem nicio altă, altă opțiune. Văd că nu există obiecții, prin urmare am adoptat ordinea de zi. Trecem la punctul 2, aprobarea procesului verbal al, verbal al reuniunii din uh, datele menționate pe hârtie. Dacă nu spuneți nimic împotriva acestei adoptări până la finele ședinței, atunci vom considera procesele verbale drept uh, uh aprobate. În ceea ce privește anunțurile președintelui, în primul și în primul rând, uh, ședința noastră este, trimisă, uh, este transmisă în direct pe internet, aceea regimul lingvistic este aproape complet, nu avem uh, malteză, lituaniană, letonă și cehă. Mă bucur că îl avem alături de noi pe reprezentantul uh, DG Education, care este secondat de domnul Schäuble, de la care ne-am ne uh, luat la revedere data trecută, acum uh, avem un nou punct de legătură cu uh, DG Education. Sper să, vă, să avem o colaborare foarte strânsă. Vă asigur că activitatea noastră va fi una foarte uh, intensă în următoarele luni, în următorii doi ani și sperăm că cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să ducem totul la bun sfârșit. Așadar, domnul Grawley este uh, salutat călduros. Sunteți irlandez sau britanic? Irlandez. Perfect. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Mă bucur că avem alături de noi un adjunct al unui ministru care s-a îmbolnăvit. O avem pe doamna Catarțina Hol care este ministrul Educației Naționale. O avem alături de noi pe doamna Barbara Kudricica, care este ministrul Științei și a Învățământului Superior. Îl mai avem alături de noi pe domnul Bogdan Strojevski, care este ministrul culturii uh, și patrimoniului național, dar care s-a îmbolnăvit și prin urmare este înlocuit. Și îl avem cu siguranță alături de noi pe domnul Adam Girș, care este ministrul sportului și turismului. Regret faptul că cu excepția reprezentanților PPE și cu excepția colegului meu Birski, nu mai avem alți colegi în sală îi rog pe asistenții celorlaltor colegi să le amintească superiorilor lor că astăzi avem o ședință totuși. Bineînțeles, urăm bun venit președinției uh, poloneze. Cu siguranță mass media a anunțat deja în Polonia faptul că vizita la Strasburg a premierului polonez a fost încununată de succes. L-am primit cu toții cu mare căldură și am ascultat o, un discurs foarte, foarte european. Cu toții ne-am simțit puternic legați de premierul polonez și, prin urmare, pornind de la această întâlnire, pornim de la premisa că persoanele din cabinetul domnului Tusk sunt la fel de pro-europeni ca și uh, domnul premier. Prin urmare, nu putem decât să le urăm bun venit în rândul nostru. Ce facem în momentul uh, de față? Dați-mi voie să vă anunț. Domnul Fisa Sasela are un raport cu privire la dimensiunea europeană a sportului. Doamna Hannibal, din păcate, nu este în sală, dar uh, Trebuie să menționăm faptul că domnia sa are un raport cu privire la la cei care părăsesc sistemul uh, de învățământ înainte de final. Mai avem un uh, raport cu privire la cinematograful european în era digitală a domnului uh, Piotr Boris, care va fi discutat în detaliu. O avem pe doamna Paliatela, care este nu în sală, dar raportor pentru, pentru patrimoniul european, pentru sigla patrimoniului european. Această discuție sau această temă a fost dezbătută cu multă atenție în timpul președinției ungare, însă în timpul președinției poloneze vom încheia discuțiile, așa că puteți deja bifa uh, un succes pe lista dumneavoastră de priorități. Uh, și vreau să vă amintesc de asemenea că la începutul lunii septembrie vom organiza o deplasare la Wroclaw Întâlnirile de acolo vor fi uh, foarte intense. Aveți și dumneavoastră, ați organizat acolo o conferință. Noi vom veni și noi cu programul nostru. Mai există și o, un alt eveniment, Soul for Europe. Deci o săptămână foarte, foarte încărcată pentru Wroclaw. Uh, și încă ceva. Probabil că veți avea de-a face pe parcursul următoarelor șase luni cu cadrul financiar și așteptăm cu toții uh, propunerile Comisiei cu privire la educație, cultură, tineret și sport. Cu siguranță vor avea loc discuții uh, intense pentru că până în momentul de față discursurile Comisiei sunt într-o contradicție totală cu uh, propunerile pe care le făcuserăm noi în urmă cu doi ani de zile. Ei, sperăm că pe parcursul discuțiilor viitoare vom avea sprijinul președinției poloneze. Deci, cum vom proceda în uh, dimineața aceasta? Fiecare dintre miniștri va avea 15 minute, nu mai mult, la dispoziție pentru a prezenta prioritățile în următoarele șase luni. Ne dăm seama că aceste programe de președinție nu pot fi chiar atât de ambițioase, e, timpul e prea scurt. Uh, Uh, fiecare președinție în parte nu poate decât continua politicile președinției anterioare și pregăti probabil uh, terenul pentru următoarea președinție. Am văzut deja că președinția poloneză a fost integrată uh, cât se poate de puternic în acest trio, în această troică a președinției Consiliului și uh, deja sunteți la curent cu tot ceea ce s-a putut face și ceea ce se va face. Și acum îi dau cuvântul doamnei Cat- Catargina Hall. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo posłowie. Doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Pentru prima oară, Polonia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene și pentru noi este o experiență complet nouă. Întâlnirea cu dumneavoastră, deși eu personal sunt uh, profesoară, mă simt mai mult ca un elev al acestui proiect. Proiectul învățării pe tot parcursul vieții, în care trebuie să uh, stau în fața unei, uh, unei comisii de examinare și să le spun ce am reușit să învăț în ultima vreme. Cooperarea cu alții, și participarea la diverse evenimente interesante organizate de președințiile uh, anterioare. Bineînțeles, noi am cooperat cu președințiile anterioare și vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut, pentru sfaturile pe care ni le-au dat. Pentru că toate aceste lucruri m-au ajutat să mă pregătesc pentru următoarele șase luni și în timpul președinției noastre vrem să vă împărtășim experiența noastră de solidaritate solidaritate care uh, i-a reunit pe polonezi în 1980-1989. Această solidaritate este extrem de importantă, mai ales acum, în acest moment de criză economică și solidaritatea este esențială pentru a ne deschide față de țările vecine în special țările care fac parte din parteneriatul estic. Strategia 2020 arată că Europa trebuie să se dezvolte într-un mod inteligent și durabil și să încerce să creeze noi locuri de muncă și să creeze incluziune socială. Și în acest sens, gândiți-vă la politica educațională și la tineret. Doamnelor și domnilor, tineretul este prioritatea președinției poloneze. Președinția poloneză dorește să asigure accesul tineretului la viața socială și politică a Uniunii Europene. Experiența predecesorilor noștri, trioul Spania, Belgia și Ungaria, este extrem de valoroasă și vom pleca de la această experiență. Președinția poloneză se va concentra asupra tineretului, așa cum este definit în rezoluția Consiliului referitoare la cooperare până în 2018. Principalele noastre sarcini vor fi promovarea și consolidarea cooperării între tineri din, între tinerii din Uniunea Europeană și tinerii din uh, Europa de Est și din uh, Caucaz. Vom încerca să asigurăm un dialog al tineretului și un schimb de bune practici între țări. Am dorit să subliniem cât de importante sunt bunele relații între vecini. Și acesta poate fi un punct de plecare pentru ca aceste state să se apropie și mai mult de Uniunea Europeană. Un asemenea exemplu ar fi conferința de săptămâna trecută dimensiunea estică a mobilității. Declarația de la Varșovia, care a fost adoptată în cadrul acestei conferințe, spune că consolidarea acestor relații personale și a cooperării interinstituționale uh, pentru organizațiile de tineret pot consolida societatea civilă în țările partenere și asta ajută și la promovarea democrației și a unei societăți deschise care este pregătită pentru cooperare. Consiliul pentru Educație, Tineret și Sport sperăm să-și adopte concluziile referitoare la dimensiunea estică a mobilității tineretului. În același timp dorim să încurajăm toate statele membre să asigure cooperarea organizațiilor de tineret și cu alte părți ale lumii. În conformitate cu decizia Consiliului, anul 2011 este anul european al voluntariatului, care promovează activități ale societății civile. Pentru noi este o ocazie unică să promovăm acest gen de uh, activitate din partea cetățenilor europeni. Să nu uităm că acest lucru este important pentru societatea civilă, pentru că ajută la consolidarea identității europene. Ceea ce este foarte important aici este că în întreaga Europa tinerii sunt cei mai activi voluntari. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 și a cadrului strategic referitor la formare și educație necesită două domenii de prioritate, și anume modernizarea universităților și colegul meu, domnul profesor Cudrițca, care este ministrul științei și învățământului superior, va discuta tocmai despre asta și un alt aspect este educația pentru mobilitate. Europenii, inclusiv tinerii, ar trebui să se bucure de aceste competențe care să le permită să profite de mobilitate atât la nivel personal cât și la nivel profesional în Europa. Aceste competențe trebuie să fie dezvoltate de la o vârstă foarte fragedă astfel încât să împiedice crearea unor noi inegalități sociale. Și aici uh, trebuie să subliniez uh, importanța programelor care vizează institutele de educație de la o vârstă foarte fragedă, de la grădiniță până la școala primară. Acest program ajută oamenii să dezvolte capacități și abilități care sunt esențiale și care pe viitor le vor permite să să prevaleze de această mobilitate. Youth of the, on the Move, care este o inițiativă uh, standard, sprijină celul de a permite fiecărui european să, se, să primească educație în orice altă parte din Europa până în anul 2020. Consiliul a subliniat cât de important este acest lucru, în special atunci când vorbim despre cunoașterea de limbi străine, despre învățarea de limbi străine. Parlamentul European a avut o rezoluție <clears throat> privind multilingvismul și a adoptat o poziție similară. Președinția poloneză va susține activitățile necesare pentru dezvoltarea competențelor lingvistice, care sunt extrem de importante pentru mobilitate. Cunoașterea unor limbi străine este un factor cheie care influențează creșterea economică și posibilitatea uh, găsirii unui loc de muncă în viitor considerăm că este extrem de important să promovăm învățarea de limbi străine, în special limbile mai puțin folosite. Este extrem de important să consolidăm cunoștințele de limbă atunci când vorbim despre limbile vecinilor, în special când vorbim despre uh, regiunile transfrontaliere. Vrem să ne asigurăm că copiii învață limbi străine uh, de la o vârstă cât mai uh, fragedă cursurile de limbă uh, pot susține acest lucru. În același timp ar trebui să asigurăm cooperare și parteneriate între, între școli și uh, institute de educație. Președinția lucrează la consiliile concluz, uh, concluziile Consiliului în ceea ce privește competențele lingvistice și în noiembrie uh, plănuim să adoptăm concluzii referitoare la nivelul de referință atunci când vorbim despre educație și mobilitate. Sunt uh, sigură că aceste conferințe organizate de președinție în Varșovia vor influența acest lucru. Competențele lingvistice sunt un fundament pentru succesul profesional și personal în uh, Europa. Aceasta este o conferință care va fi organizată în septembrie. Și în octombrie mobilitatea ca mod de a asigura competențe și dezvoltarea um, acestor competențe de la tineri la vârstnici. Am propus de asemenea să tratăm un subiect în timpul unei uh, conferințe organizate în octombrie în Gdansk, și anume învățarea pe tot parcursul vieții și posibilitatea unui loc de muncă viitor. Un al doilea subiect pe care îl vom trata este variabilitatea sistemelor educaționale și modul în care putem să asigurăm cele mai bune cunoștințe, cele mai bune competențe și cele mai bune abilități. Doamnelor și domnilor, președinția poloneză ar dori de asemenea să se ocupe și de învățarea pe tot parcursul vieții și participarea adulților la procesul de învățare este extrem de important pentru a asigura mobilitatea, uh, cetățenia activă uh, și așa mai departe în Europa. Încercăm de asemenea să asigurăm un nivel înalt de formare, o educație mai bună și încercăm să lucrăm și la um, învățarea neoficială, dacă se poate spune așa, și vom uh, folosi rezultatele programului Grundig. Președinția poloneză plănuiește să lucreze la o rezoluție care să fie pe agenda anilor următori și plănuim să uh, ca această rezoluție să fie adoptată de Consiliu în noiembrie. În luna iunie, Comisia Europeană a pregătit o comunicare legată de cadrul uh, financiar multianual. Această viziune va fi analizată aprofundat. La finalul acestui an, Așteptăm prezentarea unor programe specifice pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește educația și tineretul. Și ar fi interesant dacă aceste programe ar fi legate mai mult de strategia Europa 2020 ar trebui să consolidăm, pentru că merită să consolidăm uh, coeziunea socială în Europa și să promovăm idealurile europene printre cetățenii europeni, prin promovarea multiculturalismului și multilingvismului în Europa. Și Într-o notă mai personală, dați-mi vă să spun că înainte ca Polonia să adere la Uniunea Europeană, am fost directoare la o școală care era participant activ la diverse programe UE, cum ar fi Socrate, spre exemplu. Și îmi amintesc cât de interesant era și cât de atrăgător era acest program pentru elevi și pentru profesori. Și am uh, învățat foarte mult uh, de, din acest uh, program am învățat despre tradiții, obiceiuri, diverse sisteme educaționale și am aflat tot ce se întâmpla în uh, celelalte țări din Europa. Și acești elevi au devenit apoi ambasadori ai UE în comunitățile lor. Și nu uitați, la momentul respectiv nu eram membri UE. Eu sunt extrem de convinsă că participarea studenților la asemenea uh, programe a dus la o acceptare din partea polonezilor a um, calității de membru în uh, Uniunea Europeană, pentru că deja cetățenii știau ce înseamnă UE și vreau să facă parte din uh, Uniune și datorită programelor de schimb pe care le-am avut în special cu vecinii din Est, putem avea noi ambasadori ai UE acolo, pentru că ei vor fi cei care pe viitor vor decide dacă vor să intre în Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea, asemenea programe ar trebui să fie cât mai deschise cu putință. Toate acestea decurg dintr-o experiență foarte personală, se poate spune. Doamna președinte, eu v-am spus care sunt prioritățile și care este programul de lucru al Consiliului atunci când vine vorba de educație și tineret pentru următoarele șase luni. Vom face tot posibilul pentru a avea o președinție de succes. Mă bucur foarte mult că vom avea posibilitatea de a coopera strâns și aș dori să vă invit să participați la evenimentele organizate de președinție. Și vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care le-ați putea avea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am acum uh, mai multe solicitări de intervenție. Însă trebuie să vă spun că acesta este un uh, moment foarte important pentru că în uh, comisie se întâmplă niște lucruri Uh, ieri uh, am, uh, ne-am întâlnit cu persoane de la comisie și ni s-a spus că noile programe pot lua o anumită întorsătură. Și dacă am înțeles bine, nu va fi vorba despre un program Comenius, cel puțin nu se va mai numi așa. Va fi acest program Comenius a avut un succes foarte mare în, vi- în trecut, însă acum ne lipsește o etichetă, o denumire. Dacă introduci o etichetă, de ce să renunți la ea? Salut uh, faptul că educația și cercetarea vor fi uh, priorități importante și vor primi um, resurse importante, și anume 2%, însă este foarte greu uh, să aplaudăm ce se propune acum. Aș vrea să știu ce, cine, cum, câte procente vor fi alocate pentru Comenius, câte pentru Erasmus, pentru tineret, pentru sporturi. Până nu voi ști aceste detalii, nu voi putea să aplaud aceste propuneri. Vă spuneam uh, la început că mi-e teamă că vom avea un nou program uh, cu un uh, nou nume. Acum ceva vreme, programul Youth on the Move a fost eliminat, a fost distrus. Uh, și acum uh, și credeam la un moment dat că va fi Erasmus pentru toți. Eu aș vrea să vorbesc în numele acestei comisii și să întreb de ce nu poate continua programul sub numele de învățare pe tot parcursul vieții. Există și aspecte orizontale și alți piloni importanți, precum Erasmus, Comenius și alte programe. Grundvig den Pfeiler Jugend. Există și pilonul tineret, tineret și învățământ informal, de deci ce trebuie să venim cu un nou nume acum? Deci cer călduros președinției poloneze să dea dovadă de coloană vertebrală. S-a spus că Consiliul este de acord, că așa trebuie să facem, că putem să stăm în cap și tot nu se schimbă nimic. Dar eu nu cred asta. Și tocmai de aceea cer președinției poloneze să facă lucruri raționale. Dacă spuneți că Comenius este deja o siglă, nu la fel de puternică ca și cea a programului Erasmus, care a fost uh, creat în 87. Deci, dacă spuneți că este o siglă deja, atunci ar trebui să o păstrăm, să o îngrijim, să o potențăm pe viitor. Haideți să nu lăsăm la o parte toate siglele pe care am reușit să le creăm. Și tocmai de aceea cer președinției uh, poloneze să ne ajute să, să nu ne lase baltă în discuțiile cu Comisia și să facă în așa fel încât uh, să putem fi cu toții de acord. Acum îi dau uh, cuvântul uh, e, Cama Ebert din partea socialiștilor și democraților care ni s-a alăturat. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Cred că multe dintre lucrurile pe care le-ați prezentat dumneavoastră nu pot fi decât susținute de către comisia noastră. Prin urmare, nu putem decât să vă urăm mult succes pentru acest program ambițios pe care vi l-ați propus pentru următoarele șase luni. Însă nu pot decât să îmi leg intervenția direct intervenția lui Doris Pac. Ați văzut cât de importantă este această temă pentru noi. Cu toții suntem foarte încântați de faptul că Comisia ne-a anunțat că Uh, bugetul la, pentru educație va fi crescut. Ne bucură această, acest anunț. Însă, după cum spunea Doris Pac, comisia noastră se teme că, într-un final, programele încununate de succes pe care le-am creat vor fi eliminate, vor fi distruse. N-are nu are sens acum ca noi, Parlamentul European, să renunțăm la ambițiile noastre, să ne mulțumim cu bugetul crescut și uh, să nu ne mai intereseze modul în care sunt repartizate fondurile din acest uh, buget crescut. Deci e important să ni se spune clar care, cine, când primește uh, banii. Aceasta este o problemă. Nu pot să înțeleg de ce acele sigle încă, încununate de succes pe care le avem în domeniul uh, învățământului trebuie să fie eliminate și înlocuite de noi uh, sigle care vor trebui să fie, aducă la, să fie aduse la cunoștința cetățenilor. Cetățeni europeni care s-au obișnuit deja cu Erasmus, Comenius, etc. Deci nu are niciun sens să înlocuim uh, și să renunțăm, practic, la programele vechi și uh, bune pe care le avem. Deci tocmai de aceea, la rândul meu, nu pot decât să vă cer ca la nivelul Consiliului președinția poloneză să insiste asupra păstrării și pe viitor a celor linii care au fost uh, bine, care sunt bine fundamentate în istoria învățământului uh, european. Și încă ceva, avem uh, programul Youth in, uh, on the Move sau Youth in Action, care se referă la învățământul informal. Uh, aceste programe se bazează, bineînțeles, pe necesitatea pregătirii uh, tinerilor pentru viitoarea carieră profesională. De această pregătire ține, bineînțeles, și mobilitatea, posibilitatea tinerilor de a se mișca prin uh, Europa. Însă, ne dăm seama că aceste programe nu, nu influențează neapărat uh, învățământul activ, ci reprezintă o formă uh, informală de învățământ care se bazează pe ideea de uh, însușirea unor diferențe culturale, înțelegerea unor uh, diferențe culturale existente între statele europene. Este vorba despre uh, date foarte, foarte, informa, uh, foarte informale, dar foarte importante, la fel ca și uh, datele ce țin de învățământul uh, Uh, formal. Pentru că și aceste uh, cunoștințe sunt esențiale pentru cariera profesională a tinerilor și tocmai de aceea vă rugăm să nu lăsați la o parte aceste, aceste programe uh, care potențează toate celelalte programe ce țin de învățământul uh, formal. Da, e, ne bucură faptul că vom avea un buget uh, sporit pentru educație pe viitor, însă, în același timp, din experiență, știm că tocmai Consiliul de Ministri este cel care de obicei șterge toate aceste propuneri uh, generoase și tocmai de aceea vă rog pe dumneavoastră, în calitate de ministru al educației naționale, să insistați în cadrul Consiliului Consiliului asupra adoptării și de către această instituție europeană a bugetului pro propus de Comisie. Avem nevoie de acești bani suplimentari pentru că doar astfel vom putea sprijini pe, și pe viitor programele atât de încununate de succes. Vă mulțumesc! Eh, muchas președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Pac cu privire la schimbările de nume ale programelor Comenius și Erasmus. Cred că acestea sunt motive de îngrijorare. Cred că Erasmus a făcut mai mult pentru Europa decât au făcut-o cele mai multe tratate. Și sunt, este un program extrem de popular, extrem de bine cunoscut și cred că este foarte grav dacă pierdem un astfel de program. De aceea fac un apel la doamna ministru pentru a păstra lucrurile care au funcționat bine și să nu cădem în uh, capcana schimbării unor lucruri uh, doar de dragul de a o face am auzit despre voluntariat și, și cred că acesta este un lucru foarte important. Așa cum spunea și doamna Pac în legătură cu sporturile, fără voluntari, sporturile europene nu ar exista. De aceea trebuie să ne asigurăm că voluntarii sunt instruiți în mod corespunzător, astfel încât să nu acționeze uh, doar independent și să nu-și asume riscuri singuri. Apoi se pune problema uh, limbi, studiului limbilor străine. Doamna ministru spunea că studierea limbilor străine din țările vecine este esențială și dacă vrem mobilitate în Europa, este important ca uh, cetățenii să știe alte limbi străine, nu doar engleză. Este foarte important uh, ca tinerii să cunoască uh, sau alte persoane să cunoască uh, limba țării în care merg să muncească în prezentarea dumneavoastră nu am auzit foarte multe despre pregătirea profesională sau despre formarea vocațională și cred că acest lucru este esențial. Am auzit foarte multe despre diplome universitare, despre uh, învățământ superior, dar cum stau lucrurile cu um, formarea profesională? Pentru că dacă vrem ca oamenii să fie bine instruiți, această formare profesională trebuie să fie la fel de importantă ca și celelalte forme. Colegul Boris, acum vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru că ați prezentat uh, prioritățile președinției poloneze. Întrebarea mea se referă la abordarea orizontală am uh, adoptat strategia Europa 2020, care reprezintă o agendă politică pentru schimbare. Este un răspuns la criză și un răspuns uh, la dificultăți prin uh, creștere inteligentă și inclusivă. Acest lucru a fost subliniat în acest document și, și de președintele Barroso. Eu am următoarea întrebare. În timpul reuniunilor sectoriale cu alți miniștri, veți uh, susține acest document și obiectivele sale care s-au transformat în uh, priorități uh, și în statele membre. Strategia de la Lisabona este excelentă pe hârtie, dar um, a rămas, a rămas să zacă în sărtare în multe state membre. Veți crește gradul de conștientizare în rândul miniștrilor europeni, uh, pentru că fără implementare, aceste documente nu înseamnă nimic. Apoi, în ceea ce privește documentele sau programele comunitare, avem nevoie de evoluție, nu de o involuție sau revoluție, pentru că aceste programe sunt deja bine puse la punct. Când veți începe să lucrați la noile cadre multianuale, trebuie să acordați atenție și programelor de coeziune astfel încât din cei 370 de miliarde de euro alocate pentru mm, regiunile cele mai sărace să existe sprijin adecvat și pentru educație și aceasta în concordanță cu strategia Europa 2020. Vă mulțumim, doamna McClarkin. Thank you and um, thank you, Minister, for your Mulțumesc și mulțumesc, doamnei ministru, pentru introducerea pe care a făcut-o. Mi-a plăcut foarte mult că v-ați concentrat asupra tinerilor. Uh, și uh, nouă în comisia aceasta ne place să ascultăm pe tine și să le reflectăm uh, aspirațiile. Deci m-a interesat foarte mult ceea ce ați spus despre modernizarea universităților și despre mobilitate. Uh, mai lucrez și la Comisia IMCO ca raportor pentru recunoașterea uh, reciprocă a calificărilor profesionale și cred că este posibil să uh, vedem cum am putea să facilităm accesul uh, tinerilor la mobilitate și cum am putea să încurajăm să-și folosească capacitățile pe teritoriul statelor membre și aș vrea să știu ce faceți de fapt și dacă analizăm procesul de la Bolonia, cum puteți să faceți legătura uh, cu uh, viața profesională, pentru că este extrem de important. Uh, există o propunere legislativă care va veni în decembrie și sper că o veți putea realiza înainte de finalul mandatului dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Vom avea un ministru care va vorbi despre educația superioară într-un minut. Cred că deocamdată ar trebui să ne, să ne restrângem la ceea ce are de făcut uh, doamna ministru. Domnul Hacluna. Da. Ministeria. Aș dori și eu să îi mulțumesc uh, doamnei ministru pentru că ne-a prezentat uh, prioritățile președinției poloneze se pare că președinția poloneză intervine exact la momentul potrivit uh, pentru cultură și educație, pentru că ni se promit mai multe resurse financiare pentru aceste domenii. Știu că programele din domeniul educației au fost încununate de succes și am vrea ca acestea să fie și mai eficiente decât până acum. Polonia uh, și Parlamentul European doresc să participe la acest efort de dezvoltare, astfel încât succesul să fie și mai mare. <coughs> Este adevărat că dacă examinăm uh, programele de educație, am fi putut uh, să facem mult mai mult. În general, sunt de părere uh, că președinta noastră are dreptate în ceea ce privește denumirile programelor uh, Uh, mă gândesc la o melodie din Finlanda care spune nu trebuie să schimbi niciodată. Dar haideți să dăm dovadă de spirit critic. Trebuie să ne gândim cum putem să obținem mai multă valoare adăugată. Doamna ministră a fost um, profesoară și putem să comparăm acest demers cu o lecție de la școală, cu un atelier de la școală. Cred că ar trebui să avem un schimb de bune practici. Acum întrebarea este cum putem să facem astfel încât programele să fie mai de succes. Erasmus a fost o poveste de succes, oricare ar fi standardele pe care le aplicăm, însă mai mult decât, nume, decât numele, conținutul este foarte important. Trebuie să avem un conținut mai solid și îmbunătățit pentru aceste programe. Acesta este lucrul important. Mie nu prea place ideea că ființa umană uh, crește și se dezvoltă doar pentru a contribui la creșterea PIB-ului. Totuși, educația este o competență națională, dar trebuie să ne întrebăm uh, cum putem să adăugăm valoare adăugată la nivel european Apoi uh, trebuie să ne gândim și la piețele naționale și la regătura cu educația. Noi nu vom avea uh, forță de muncă de calitate decât dacă educația este una de calitate. Iar pentru o educație de calitate, învățământul uh, trebuie să fie de calitate. Și pentru asta este nevoie de o bună pregătire a cadrelor didactice. Deci nu trebuie să pierdem din vedere acest uh, lanț și sper că în timpul președinției sale Polonia va face în așa fel încât uh, pregătirea profesională a cadrelor didactice uh, să fie uh, una optimă. Studiile PISA ne arată că există foarte multe decalaje în această privință între statele membre. Dacă vrem ca toată Uniunea Europeană să fie mai bună în domeniul învățământului, trebuie să facem ceva toiminnalle. Putem, uh, în calitate de liberal, îi doresc uh, mult succes președinției poloneze și până la urmă vreau să vă reamintesc că conținutul contează. Deci trebuie să punem accentul pe conținut astfel încât poveștile de succes din domeniul învățământului să fie și mai încununate de succes. Mulțumim, colegul Scuria. Signor ministru, eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna ministru, o să vă spun uh, ceva ce sunt convins că deja ați uh, auzit, a fost deja menționat și de alți colegi. Dar o să repet, pentru că vreau să înțelegeți foarte bine care este părerea noastră și cât de important este pentru noi să protejăm aceste programe multianuale pentru tineret. Acest lucru este esențial pentru noi. Și acest lucru merge, este valabil pentru toate grupurile parlamentare, și PPE, și SND, și așa mai departe. Deci pe toți ne interesează aceste aspecte. Ceea ce am înțeles este că Comisia propune un fel de revizuire, dar noi considerăm că aceste programe au permis o vizibilitate mai mare a Europei ca un jucător veridic în acest sector. Am avut nenumărate probleme cu cetățenii europeni care nu înțeleg cum funcționează instituțiile. Și tocmai de aceea aș dori să spun că trebuie să existe o cooperare reală dacă vrem să înregistrăm progrese. Apreciez foarte mult ceea ce ați spus legat de tineri. Acesta este un grup de vârstă la care trebuie să ne gândim, pentru că ei reprezintă viitorul Europei și ați vorbit și despre voluntariat. La finalul anului 2011 va fi și finalul anului european al voluntariatului și acest lucru ni se pare extrem de important Cred că Europa poate face mai multe progrese și putem avea un profil mai mare pentru uh, societatea europeană. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc la rândul meu. Nu pot decât să felicit președinția poloneză care a prezentat foarte bine prioritățile pe care le va avea. Dați-mi voie să vă pun și eu o întrebare. De curând am avut uh, o conferință cu privire la mobilitate. Dați-mi voie să vă întreb dacă ați uh, reușit să înțelegeți modul în care tinerii din uh, Europa de Est pot fi integrați mai bine în mișcările privind mobilitatea. Și uh, toate propunerile dumneavoastră se referă și la uh, vecinătatea estică sau doar la statele membre? Uh, aceasta fiind spus, am încheiat runda de întrebări și răspunsuri. Doamna ministru are cuvântul. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile făcute cred că îmi vor fi foarte utile în activitatea mea pe viitor. În primul rând, aș dori să fac trimitere la o dezbatere care a fost ținută chiar aici, referitoare la programele Uniunii Europene. Cu toții ne bucurăm că finanțarea va fi continuată pentru aceste programe, dar întrebarea care se pune este în ce mod va continua această finanțare. Și acest uh, lucru va fi subiectul multor analize și consultări. Cum putem face acest lucru cât mai bine cu putință? îmi amintesc uh, nume diferite. Înainte de uh, Erasmus sau Comenius erau alte programe ale căror nume deja au fost uitate, dar Ceea ce este extrem de important pentru mine este să păstrăm tocmai această posibilitate pentru finanțarea uh, programelor care vizează copiii mici, pentru um, educația la vârste timpurii, pentru educația uh, în ceea ce privește tehnologia informațională sau limbile străine, pentru că acestea sunt competențe cheie pentru mobilitate. Spre exemplu, putem să ajutăm copiii prin programe de twinning, care reprezintă o metodă foarte bună de învățare pentru copiii mici. Ceea ce a spus doamna președinte în legătură cu Comenius este extrem de important. La fel și doamna Camabat. Îmi cer scuze pentru pronunțarea probabil greșită a numelor dumneavoastră. În procesul de învățare pe parcursul vieții, sper uh, să învăț în aceste șase luni să vă pronunț numele corect, dar uh, Acestea au fost niște observații foarte importante legate de uh, succesul uh, diverselor programe pe care le-am avut până în prezent. Domnul Tacula a vorbit uh, și despre valoarea programelor relevante și a subliniat faptul că poate numele nu sunt chiar atât de importante cum este păstrarea unei anumite proporționalități. Pentru mine este important să finanțăm uh, copiii și tinerii, dar uh, în același timp să finanțăm și programe care vizează nu uh, neapărat instituții de învățământ, ci organizațiile de tineret, astfel încât acestea să fie mai deschise către cooperare cu vecinii, inclusiv cu vecinii estici. Doamna McClarkin a vorbit despre mobilitatea tinerilor și despre necesitatea de a consolida acest aspect. Și în ultima intervenție, domnul Svar a vorbit și despre dimensiunea estică a mobilității. și cred că aceste activități civice ale tinerilor pot fi consolidate prin utilizarea fondurilor disponibile pentru sprijinirea cooperării organizațiilor civile și acest lucru a fost deja menționat în timpul conferinței noastre referitoare la dimensiunea estică a mobilității. În ceea ce privește întrebarea legată de procesul de la Bolonia și de modernizarea universităților, domnul Cudrisca va putea să vă spună mult mai multe despre asta. Eu pot să spun în continuare câteva cuvinte despre învățarea pe tot parcursul vieții și despre educarea adulților też była mowa o kształceniu zawodowym. Vom lucra la asta. La fel, formarea vocațională a fost menționată. Și ceea ce ne interesează în mod deosebit este să fim capabili să vorbim despre formarea vocațională într-o manieră pozitivă în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, astfel încât uh, oamenii să-și dezvolte competențele profesionale pe tot parcursul vieții. Cred că acesta este un subiect extrem de important. Sistemele educaționale trebuie să asigure un anumit nivel de deschidere, astfel încât oamenii să-și poată îmbunătăți competențele profesionale competențe care au fost uh, obținute sau dobândite într-un, uh, într-o manieră neoficială pot fi oficializate prin uh, cadrul sistemului și tocmai asta vom încerca prin schimbul de bune practici. Sunt de asemenea de acord cu faptul că ar trebui să facem schimb de experiență în ceea ce privește uh, Uh, sporirea competențelor și modul în care am putea folosi uh, cele mai bune practici pentru a obține cele mai bune rezultate. Domnul Boris a întrebat de abordarea legată de strategia Europa 2020 în ceea ce privește programele de coeziune. După evaluarea mea, strategia Europa 2020 ne oferă niște etaloane tangibile. Statele membre încearcă să le ia în calcul în stabilirea politicilor naționale și în planificarea lor de viitor și tocmai de aceea sprijinul din partea programelor de coeziune pentru îmbunătățirea țintelor și a etaloanelor este un lucru care se aliniază la obiectivele noastre generale. Datorită strategiei Europa 2020 avem ocazia să verificăm într-un mod tangibil cât de eficiente sunt măsurile pe care le luăm în ceea ce privește anumite fonduri. De aceea cred că este extrem de important să planificăm cheltuirea fondurilor într-o asemenea manieră și să discutăm lucrurile într-o asemenea manieră încât să obținem rezultate mai bune în ceea ce privește coeziunea socială. Acest lucru poate fi susținut prin programe de coeziune, într-adevăr, dar poate fi sprijinit și prin programe specifice uh, care vizează școlile și profesorii, acolo unde vom încerca să dezvoltăm competențele și îndemânarea abilitățile despre care vorbim astăzi, competențe care sunt extrem de utile pentru mobilitate. Cred că ar trebui să ne amintim cu toții că acestea sunt uh, abilitățile care trebuie să fie dezvoltate de la o vârstă cât mai timpurie și nu mă refer aici doar la limbile străine, ci și la capacitatea de a utiliza noi tehnologii uh, la capacitatea de a coopera cu alți oameni, de a lucra la proiecte, de a cunoaște oameni din țările vecine. Toate aceste lucruri pot să ducă la o mai bună educație în Europa, pentru că acești oameni vor dobândi de, încă de la o vârstă fragedă toate competențele necesare și tocmai de aceea este nevoie ca aceste competențe să fie finanțate în mod adecvat. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję după ce am analizat toate întrebările, sper că vom mai avea și alte ocazii să ne întâlnim și să cooperăm și sper că pot să contez pe dumneavoastră și pe ajutorul dumneavoastră în discuțiile noastre ulterioare, în care vom trata aceleași subiecte pe care le-am discutat și astăzi. Vă încurajez, deci, să luați legătura cu mine pe viitor și deocamdată vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă ministru. Am luat uh, la cunoștință răspunsurile dumneavoastră. Am înțeles că nu sunteți neapărat de părerea noastră când vine vorba despre noile programe. Și dacă nu avem o susținere din partea președinției în ceea ce privește obiectivele noastre, sinceră să fiu, mă simt puțin descurajată. Apelez la dumneavoastră să militați pentru un program umbrelă. Aveam un program umbrelă, Lifelong Learning. Era foarte bine. Dacă băgăm sub și umbrelă și tineretul, E ok, nu există niciun fel de contradicție. Însă, în ceea ce privește siglele pe care le avem, um, Comenius, Erasmus, etc., acestea nu trebuie să fie pierdute. Toată lumea cunoaște Erasmus și Comenius va ajunge să fie cunoscut de către toată lumea. Și tocmai de aceea vă rog să ascultați părerea Parlamentului. Noi ne dorim ca numele importante să fie păstrate, pentru că acestea pot fi deja ușor cunoscute și recunoscute. Dacă președinția spune că numele nu contează, atunci, doamnă ministru, trebuie să vă spun că din punctul nostru de vedere aceste nume contează. Și tocmai de aceea vă rog din nou să vă gândiți la modul în care veți aborda această temă. Să nu spuneți în Consiliu că tem, uh, numele nu sunt importante. Nu, pentru noi, pentru Parlamentul European, numele sunt importante și vă rog să țineți cont de părerea noastră. În orice caz, mă bucur că ați uh, vorbit despre colaborarea pe probleme uh, de educație cu statele din vecinătatea noastră. Știm cu toții că nu se pune problema unor noi aderări la Uniunea Europeană, dar uh, se pune problema ajutorului pe care Uniunea Europeană îl poate oferi acestor state din uh, imediata vecinătatea a Uniunii Europene. Și mă bucur că aceasta este una dintre prioritățile dumneavoastră. Bineînțeles, uh, îmi dau seama că prin poziția sa geografică, Polonia este mult mai sensibilă la nevoile statelor din uh, politica de vecinătate a Uniunii Europene și uh, tocmai de aceea sunt absolut încântată de modul în care veți trata această, acest aspect. Sper însă că în ceea ce privește programele de învățământ, vă veți schimba părerea Sper din tot sufletul că nu veți ajuta uh, instituțiile europene să meargă pe o cale uh, greșită, ci uh, ne veți susține poziția în fața Consiliului. În orice caz, doamnă ministru, vă mulțumim foarte, foarte mult și acum îi dăm cuvântul următoarei uh, ministre. So. Bardzo dziękuję. Chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să adaug doar un lucru la ceea ce am spus mai devreme. Eu uh, țin foarte mult uh, la programul uh, Comenius. Am apreciat foarte mult acest program și aș vrea ca acțiunile să continue Vreau să insist asupra acestui lucru și contez pe cooperarea dumneavoastră că putem continua. Deci sper să nu existe neînțelegeri. Bine, dar nu uh, strică uh, dacă spunem din nou și din nou ceea ce ne dorim și dacă spunem lucrurile acestea într-o manieră cât se poate de categorică. Și acum îi dau cuvântul doamnei Cudrici ca ministrul științei și învățământului superior. You have the floor directly. No, that's the left one. The left one. Yeah, it's on behalf of the web channel. Pani Doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Ne aflăm într-un uh, moment uh, excepțional și sunt perfect conștientă de faptul că Comisia Europeană pregătește chiar în momentul de față primele propuneri legislative cu privire la mobilitate. De asemenea, ne așteptăm la o comunicare privind modernizarea învățământului superior. Acestea sunt uh, momente extraordinare pentru că ne aflăm uh, și într-o perioadă de criză financiară. În același timp, uh, tinerii din multe țări nu au foarte mare încredere în guvernele lor și în instituțiile Uniunii Europene. Tinerii protestează pe străzi în timp ce mm, se implementează reforme în sistemele de învățământ din anumite state membre. Și chiar și uh, din acest uh, simplu motiv, avem foarte multe provocări care ne așteaptă în viitorul apropiat și vă pot asigura că președinția poloneză cunoaște aceste provocări. Bineînțeles, uh, și alte instituții europene se confruntă cu provocări. Nu doar Consiliul și Parlamentul European se confruntă cu astfel de provocări. Și de aceea aș dori să vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați uh, pregătit rezoluția din 12 mai 2011 cu privire la programul Tineretul în Mișcare, Youth on the Move. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru rezoluția dumneavoastră cu privire la dialogul între universități și companii. Cred că această rezoluție uh, trebuie să fie distribuită în toate instituțiile de învățământ din Europa, pentru că aceste rezoluții sunt o sursă de inspirație, nu doar pentru Comisia Europeană, ci și pentru Consiliu astfel încât să se poată întreprinde acțiuni pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Mobilitatea este un subiect uh, care a fost menționat uh, de doamna președintă ca unul dintre cele mai importante subiecte. Și aș vrea să mă refer în primul rând la acest subiect, pentru că este un, și una dintre prioritățile uh, președinției poloneze în următoarele șase luni. Uh, este o prioritate nu doar în Consiliul de Educație, ci și în Consiliul de Competitivitate, pentru că acolo mobilitatea este una dintre modalitățile de implementare a strategiei Europa 2020, dar și o modalitate de a realiza un nivel mai mare de inovație și o mai bună calitate a educației în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președintă. Când spuneți că este bine să menținem anumite etichete sau anumite denumiri care sunt deja recunoscute în Uniunea Europeană, pentru că acestea au o valoare adăugată și generează valoare adăugată. Acest lucru este valabil pentru programele de mobilitate, precum Erasmus sau Comenius. Pentru noi este important ca Comisia Europeană să elaboreze proiecte de decizii privind mobilitatea. Dar uh, intenția sa este să integreze mai multe programe diferite de mobilitate și să propună o nouă soluție. Spre deosebire de dumneavoastră, eu încă nu știu care este noua soluție care va fi propusă. Dar în programele de mobilitate există un aspect important, și anume extinderea domeniului de aplicare. Pentru că suntem convinși că posibilitatea de studiu la o instituție de învățământ superior dintr-o altă țară din Uniunea Europeană și nu numai, generează valoare adăugată. Pentru că aceasta uh, clădește un fel de diplomație de încredere între oameni, între instituții, între universitățile din Uniunea Europeană. De aceea, Vrem să extindem finanțarea Erasmus și nu numai. Vrem de asemenea ca participarea studenților să fie extinsă și la al treilea uh, nivel de educație, și anume uh, mă refer la studiile de doctorat. Știu că este o mare provocare pentru că uh, diferite state membre au diferite moduri de organizare a învățământului dar extinderea Erasmus uh, pentru a include uh, studenții la doctorat este un alt obiectiv al președinției noastre. Vrem de asemenea să extindem programul Erasmus și la țările care fac parte din politica de vecinătate. Domnul Zvers uh, ne punea o întrebare legată de conferința cu privire la parteneriatul estic. Ceea ce vrem noi să realizăm este să creștem numărul de țări care participă la așa numitul program Erasmus obișnuit. Știm că Turcia face parte din acest uh, demers. Islanda participă de asemenea și Liechtenstein. Iar noi vrem ca țările din politica de vecinătate să fie incluse în uh, Erasmus, nu doar în Erasmus Mundus. Cred că înțelegeți această diferență. Este mult mai greu să implementezi Erasmus uh, Mundus decât să participi la programul uh, Erasmus. De aceea vrem ca toți mai mulți studenți să poată să studieze nu doar în uh, Uniunea Europeană, ci și în uh, țările din um, politica de vecinătate. Pentru Polonia, țările din parteneriatul estic sunt foarte importante, dar și alte țări sunt extrem de importante. Astfel, Comisia Europeană intenționează să majoreze bugetul pentru aceste obiective. Așadar, vor exista posibilități de a ne implementa planurile. Totuși, aceasta nu înseamnă că noua soluție care va fi prezentată de către Comisie va fi uh, în totalitate aprobată de Consiliu. mai ales ținând seama că, de faptul că pe 20 iulie, adică peste o săptămână, vom discuta despre mobilitate uh, la Consiliul de Competitivitate din Polonia. Acolo vor fi prezenți și miniștrii ai învățământului și vom discuta tocmai despre aceste subiecte despre care vorbeați și dumneavoastră, doamnă președinte. Dacă este atât de important pentru Parlament, vom discuta cu Consiliul și cu Comisia uh, pentru a vedea dacă schimbările introduse în programul de mobilitate vor duce la o schimbare totală a moștenirii pe care o avem sau dacă au ca scop doar extinderea programelor. Și atunci uh, poate că vom menține numele acestor programe, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, aceste nume sunt deja consacrate și recunoscute în Uniunea Europeană. Aceste programe sunt recunoscute în rândul tinerilor, universităților și școlilor. Aș mai dori să adaug un lucru. Și uh, astfel răspund și la unele dintre întrebările dumneavoastră. În uh, conferința privind mobilitatea în legătură cu țările din parteneriatul estic, ne-am dat seama cât de mică este implicarea acestor țări. În uh, principalele activități ale Erasmus. 2-3% uh, din uh, studenții din țările din parteneriatul estic au participat la uh, schimburi de mobilitate din 2006 încoace, deci este un număr foarte mic de persoane. Prin urmare, intenționăm să extindem participarea la acest program și să includem și țările din um, parteneriatul estic. O altă prioritate este modernizarea universităților. În septembrie va fi publicată o comunicare a Comisiei Europene cu privire la modernizarea universităților. Iar în octombrie va avea loc o conferință în Polonia, la Sobot, pe același subiect și, la, și ulterior, în noiembrie, Consiliul va adopta concluzii pe această temă. În procesul de modernizare a universităților, toate activitățile pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt extrem de importante. Și uh, toate aceste lucruri au fost deja abordate printr-o rezoluție a Parlamentului European. Dar cred că este nevoie de ajustări uh, suplimentare uh, pentru a genera valoare adăugată trebuie să îmbunătățim calitatea și să întreprindem reforme structurale în statele membre, astfel încât uh, să schimbăm uh, programele educaționale și schimbarea programelor um, de învățământ. Este vorba și despre um, îmbunătățirea acestor programe și îmbunătățirea procesului de la Bolonia. Uh, recent în Polonia am avut o reformă a învățământului superior și cineva spunea că este mult mai greu să reformezi sistemul de învățământ uh, superior decât să reformezi sectorul minier, de exemplu. Uh, pentru că imediat uh, te lovești de opoziția profesorilor. Știm că reformele învățământului superior sunt uh, implementate în mod uh, obișnuit pe baza unei propuneri din partea Uniunii Europene, iar apoi trebuie să se facă implementarea la nivelul statelor membre. Așadar, acest sprijin din partea Uniunii Europene este foarte util pentru guvernele din statele membre. Încercăm uh, să subliniem faptul că pe lângă toate aceste lucruri uh, incluse în rezoluția Parlamentului, precum cea legată de mm, cooperarea cu companiile și cu întreprinderile, Există și alte aspecte importante, de exemplu o mai bună aplicare a rezultatelor cercetărilor uh, științifice. Toate acestea pot fi utilizate pentru a crea servicii noi și tehnologii noi. În momentul de față acordăm o atenție deosebită universităților și instituțiilor de învățământ superior. Încercăm să găsim noi surse de finanțare pentru că ne aflăm într-un moment de criză. În al doilea rând, universitățile uh, nu trebuie doar să genereze valoare adăugată prin vânzarea de noi tehnologii, prin cooperarea cu întreprinderile. Uh, dar universitățile trebuie să aibă și o a treia funcție sau un al treilea rol de jucat. Ele ar trebui să se transforme în universități inovatoare care cooperează cu uh, mediul de afaceri și care au o influență în uh, regiune. Nu mă refer doar la cooperarea lor cu companiile, ci și la cooperarea cu ONG-urile, care ar trebui să fie implicate în procesul de învățământ. Și aceasta este o legătură cu conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, care trebuie asigurat și de universități. Doamna președinte, știu că nu am foarte mult timp la dispoziție și știu că în uh, implementarea sarcinilor Consiliului nu vom reuși să realizăm succesul fără cooperarea cu celelalte instituții ale Uniunii Europene, precum Comisia Europeană și Parlamentul European. Sunt convinsă că cooperarea noastră cu Parlamentul și înțelegerea rezoluțiilor adoptate de Parlamentul European și a altor activități uh, pe care le întreprindeți dumneavoastră trebuie să ne ajute să găsim cele mai bune soluții astfel încât să promovăm schimbări moderne la nivelul instituțiilor de învățământ superior din Europa. Pentru că altfel va fi foarte greu să atingem obiectivele strategiei Europa 2020. Ați văzut uh, care este situația acum în uh, Uniunea Europeană. În Grecia, de exemplu, tinerii nu găsesc locuri de muncă și atunci ies pe stradă să protesteze. Vedeți cât este de important uh, în vremurile moderne să insistăm asupra um, educației tinerilor. Trebuie să exercităm presiuni asupra mediului academic nu doar asupra politicienilor. Trebuie să facem presiuni asupra mediului universitar, astfel încât să reușim să ne îndeplinim obiectivele, pentru că altfel toate programele de convergență, reformele structurale, programele de finanțe publice nu vor genera valoare adăugată pe care o sperăm. Mulțumesc și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vielen Dank. Vă mulțumim. Ați uh, fost în sentimentul meu uh, când venea vorba de anumite chestiuni, când venea vorba de alte aspecte, nu vorbeam cu aceeași glas. E drept că Um, din pricina faptului că în trecut Parlamentul European și Parlamentele Naționale nu au fost implicate în discuții, acum trebuie să strângem uh, rândurile și să rectificăm toate uh, problemele care au apărut din pricina acestei atitudini trecute. Iar acum trebuie să ne mobilizăm cu toții și, din păcate, în ceea ce privește formarea profesorilor universitari, eh, formarea mai bună a profesorilor eh, universitari, eh, mă tem că ne așteptăm la prea multe. Ce mm, vom reuși să schimbăm toată cultura noastră în doar trei ani de zile. Nu, nu cred că vom reuși. Vom reuși doar să uh, îndepărtăm studenții de universitățile noastre. Asta în primul rând. În al doilea rând, ceea ce trebuie să facem într-adevăr este să ne deschidem vis-a-vis -vis de vecinătatea, atât vecinătatea estică, cât și uh, înspre vecinătatea sudică, pornind de la evenimentele din nordul Africii. Putem să oferim finanțarea necesară, dar în același timp trebuie să ținem cont de includerea cetățenilor în educație și cultură, educația activă. Și mai există un lucru important pentru mine, cred că și pentru dumneavoastră, și anume, nu fiecare persoană ce vine din Est cu o diplomă solidă trebuie să ajungă undeva într-un post uh, de persoană necalificată. Nu, trebuie să oferim acestor cetățeni o șansă să dovedească că ceea ce au, uh, ceea ce stă scris pe diploma lor primită în uh, Georgia sau mai știu eu unde, este corect că acel, acea diplomă este fundamentată de cunoștințe solide. Mi se pare absolut trist faptul că avem atâția oameni bine calificați care, din păcate, odată ajunși în Uniunea Europeană, sunt obligați să uh, asume posturi uh, destinate persoanelor necalificate. Irosim, practic, cunoștințele acestor oameni. Și da, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie să găsim noi mijloace de finanțare a mobilității și doamna Vasiliu spunea la ultima ședință că vrea să includă BEI în acest program uh, sau în, această în această dorință ale noastre, putem, a noastră, BEI poate să fie implicat în finanțarea programului Erasmus, Erasmus Mundus, etc. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, care prezenta o serie de informații uh, plăcute pentru auzul nostru. Urmează acum întrebările colegilor, urmează domnul Fisas din Spania. Da, ministra, porșu interesant. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc și doamne ministru pentru această prezentare extrem de interesantă. Vreau să reiterez ceea ce deja s-a spus de foarte multe ori aici. Ne interesează foarte mult uh, Erasmus, Erasmus Mundus și uh, Comenius. Nu cred că ar trebui să schimbăm numele care sunt deja o marcă uh, pe care oamenii o recunosc și cred că ar fi o greșeală Uh, să renunțăm la ele. Cred că ar trebui să facem exact pe dos și să le încurajăm. Uh, în ceea, ce privește ce a spus doamna Paxi, cred că este extrem de important să adoptăm uh, să adaptăm învățământul superior la realitățile existente. Și asta nu pentru că vreau să se renunțe, spre exemplu, la limba latină în uh, universități. Am un prieten foarte bun care este lector universitar și predă latina, dar cred că ar trebui să reflectăm realitățile de pe piața muncii, pentru că altfel vom avea foarte mulți absolvenți cu diplomă care nu își vor găsi un loc de muncă. Aș dori de asemenea să spun și să vă reamintesc uh, de programul Marie Curie legat de cercetare. Este un program extrem de interesant și cred că trebuie să fie dezvoltat mai mult. Și având în vedere că sunt raportor pentru raportul privind sportul, există încă un subiect care mie mi se pare esențial și anume această carieră dublă a sportivilor. Cum ar, put- cum ar putea ei să combine învățământul superior cu activitățile sportive? Bineînțeles, nu ar trebui să obțină o diplomă doar pentru că sunt atleți de vârf, dar cum am putea să-i ajutăm să își dezvolte o carieră paralelă în același timp cu activitățile sportive? Poate ar trebui să avem cursuri care să nu implice o prezență foarte mare, dar uh, oricum acestea sunt lucruri pe care le tratez în raportul meu. Mulțumesc! România, Domnul Tăcheș. Miniszterasszony. <clears throat> Doamna, doamna ministru, împreună cu ministrul Hall și cu alți reprezentanți ai uh, președinției poloneze, aș, dorea, aș dori să vă urez bun venit aici. Îmi face o deosebită plăcere să uh, vă primesc aici împreună cu colegii polonezi. Ieri v-am ascultat vorbind la Comisia pentru uh, Drepturile Omului și ca uh, român de naționalitate maghiară îmi face o plăcere foarte mare că noua președinție poloneză continuă cu uh, impulsurile care au fost aduse de președinția ungară. Uh, eu m-am născut într-un oraș din uh, Transilvania în care uh, în 1759 Istvan Batory, regele polonez, a înființat prima universitate maghiară din Transilvania. Apoi, Istvan Batory a jucat un rol important în Universitatea de la Cracovia și de aceea relațiile dintre maghiari și polonezi sunt extrem de motivante pentru noi. Acum mă gândesc la Europa de Est, la fostul bloc uh, sovietic. În 1999 La Cluj s-a creat o nouă universitate pentru că Ceaușescu a închis universitatea existentă în 1959. În Târgu Mureș și uh, în Târgu Mureș s-a creat o altă universitate. Trebuie să Înțelegem care este criza prin care trece învățământul superior astăzi. Noi am moștenit toate tarele comunismului și nu am putut să ieșim din această groapă adâncă în care am intrat. Tocmai de aceea acest mesaj pozitiv al mobilității nu este foarte clar pentru noi, pentru că ceea ce vedem noi este că cei care au absolvit universități chiar lucrează ca șofer de taxi și pleacă din țară dintr-o țară care suferă în cadrul unei crize postcomuniste și lasă în urmă o societate care nu își găsește locul. Și decât să integrăm uh, România și Ungaria, eu nu știu care este situația Poloniei, cum spuneam, acești tineri pleacă pur și simplu din țară Aproximativ 2 milioane de oameni au plecat din România în ultimii 20 de ani, fie ca să-și găsească locuri de muncă în străinătate, fie ca să studieze acolo. Tocmai de aceea cred că Parlamentul European și Uniunea Europeană ar trebui să găsească un echilibru între aceste divergențe antagoniste între Occident și Orient. Și ar trebui ca mobilitatea să funcționeze în ambele direcții. Astfel încât să nu pierdem potențialul intelectual al tinerilor noștri. De aceea ar trebui să existe programe separate pentru fostele țări uh, comuniste. Mulțumesc, o să-i rog pe colegi să se uh, oprească la un minut, pentru că altfel nu vom avea timp să ascultăm și răspunsurile ministrului. Deci vă rog să fiți succinți. Hvala lepa za besedo. Čestitam gospe ministrici za dobro predstavitev. Domnul ministru al educației, mulțumesc foarte mult. Se tiče bolonske reforme. Vreau să mulțumesc uh, președinției poloneze și uh, vreau să-i mulțumesc în special pentru uh, ceea ce privește procesul de la Bolonia și revizuirea acestuia. În ceea ce privește universitățile, acestea trebuie să fie deschise în fața societății și domeniului sau sectorului afacerilor. E clar că universitățile trebuie să se detașeze de stat, să nu mai depindă exclusiv de fondurile de uh, Uh, fondurile naționale și să-și câștige autonomia. E clar că universitățile din uh, Europa de Est trebuie să se, uh, să, să se apropie de modelul reprezentat de universitățile din Vest. Și astfel vom avea, într-adevăr, un sistem al învățământului superior european solid. E clar că există în continuare uh, Uh, o, o cultură care favorizează, care se bazează pe finanțarea universităților de către stat. Viața este ușoară pentru toată lumea în cazul în care statul plătește. Însă fără o deschidere sporită a universităților, e clar că în Europa prăpastia dintre producție și nevoile societății nu, vor fi, nu va fi depășită. Domnul Bischi pentru Germania. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă ministru. V-am ascultat cu mare atenție și acum am uh, o întrebare și o rugăminte. Întrebarea mai întâi de toate. Slubițel sau Viadrina sunt uh, exemple extraordinare care ne, adra- ne arată că lucrurile se pot schimba. Eu sunt un uh, suporter al Viadrina pentru că acest exemplu ne arată cât se poate de clar că situațiile se pot schimba, că relațiile între Germania și Polonia, spre exemplu, se pot, se pot îmbunătăți. Care este părerea dumneavoastră cu privire la Viadrina? În al doilea rând, comentariul meu, rugămintea mea, uh, se referă la artă. Vreau să mă refer uh, la educație, uh, pornind de la cultură. Știm că, din punctul, uh, știu că în ceea ce privește educația artistică, Polonia este absolut extraordinară. Credeți că Polonia poate să ofere bune practici care să fie implementate în celelalte state membre? Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost succint, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, președinte, și eu aș dori să, urez bun venit, să le urez bun venit reprezentanților Poloniei aici. Sunt convins că vom avea o președinție de succes. În ceea ce privește observațiile făcute, eu sunt rezervat în accentuarea acestui program Erasmus pentru țările liberale. Cred că uh, pentru noi responsabilitatea principală este pentru Uniunea Europeană și țările din Uniunea uh, Europeană și trebuie să uh, să mai întâi să scăpăm de tot potențialul de aici, să exploatăm la uh, capacitate maximă potențialul de aici. Deci Uniunea Europeană trebuie să fie pe primul loc. În al doilea rând sunt de acord cu faptul că universitățile sunt mai greu de reformat decât uh, sectorul minier, spre exemplu. Uh, putem să punem pe listă și judecătorii și la ei este extrem de greu să realizeze o reformă. Dar, indiferent de asta, reforma trebuie făcută pentru că trebuie să existe niște etaloane, o comparație cu cei mai buni din lume și trebuie să avem o recunoaștere reciprocă a calificărilor și trebuie să știm că aceste calificări sunt uh, într-adevăr respectă standardele. Pentru că mulți uh, în Irlanda, spre exemplu, trăiesc într-un turn de filde și așa au senzația că ceea ce fac ei este cel mai bine, dar nu întotdeauna este așa. Apoi, conținutul. Conținutul acestor calificări trebuie să fie relevant și acest lucru trebuie să se uh, decidă la nivel extern, nu la nivel uh, intern. Și trebuie să existe un așa zis uh, timp de predare, pentru că multe cursuri nu implică contact direct cu studenții. Studenții trebuie să facă propriile lor cercetări pentru diverse proiecte și am văzut studenți uh, care ajung de la 8, 9, 10 ore pe zi ajung la 7-8 uh, cursuri pe săptămână în, uh, la nivelul universității și au uh, locuri de muncă cu normă întreagă și trebuie să analizăm aceste lucruri pentru a avea într-adevăr un învățământ superior de calitate în Europa. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować bardzo pani minister za... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnă ministru, pentru discursul domniei sale și în special îi mulțumesc pentru faptul că consideră că Parlamentul European are o autoritate și că deciziile luate de Parlamentul European sunt importante pentru Consiliu. Dumneavoastră ați fost uh, deputat timp de trei ani aici înainte să deveniți ministru și sper că acest lucru va influența deciziile care vor fi luate la nivelul Consiliului. Vă mulțumesc de asemenea și pentru declarația că doriți să protejați mărcile, cum ar fi Erasmus și programele respective și sper că uh, reuniunea noastră de astăzi va fi un semnal clar pentru președinția poloneză că pentru noi conținutul este extrem de important, dar și programele și numele acestora este important. Și o ultimă observație este, bineînțeles, foarte dificil să reformăm învățământul superior. Ar trebui să fim foarte atenți în uh, timpul acestei președinții la ceea ce a spus domnul Fisa, uh, corelația între Uh, afaceri și economie și învățământ, ținând cont de faptul că este necesar să păstrăm autonomia universitară. Și, de asemenea, vrem ca universitățile europene să fie concurente nu doar la nivel intern, ci și la nivel extern. Uh, lista Shanghai știm cât de importantă este și ar trebui să ne asigurăm că pe termen lung uh, universitățile europene au un rol mai important. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții ne dăm seama că învățământul ă, superior este foarte important în Europa. Însă cred că strategia 2020 și obiectivele sale nu pot fi atinse dacă nu ne adresăm și ă, formării profesionale, vocaționale. V-aș ruga să spuneți câteva lucruri și despre această temă. Oare nu s-ar putea folosi o serie de programe pentru îmbunătățirea uh, Uh, educației uh, sau formării profesionale. Spre exemplu, programul Leonardo ar putea fi folosit pentru promovarea mobilității, pentru promovarea acumulării de informații foarte importante pentru cariera profe profesională. Dar ne dăm seama că toate acestea pot fi reglementate nu doar la nivel european, ci și la nivel național. Oare n-ar trebui să încercăm să coordonăm mai bine activitățile din statele membre Uh, astfel încât uh, programul Leonardo să fie într-adevăr exploatat într-o manieră potrivită și uh, pentru a crește de asemenea calitatea programului Leonardo. Uh, din păcate, doamna uh, ministru al științei și învățământului superior nu este responsabilă pentru programul uh, Leonardo. Doamna Hall fusese responsabilă pentru acest lucru, dar cu siguranță colaboratorii ministrilor polonezi scriu totul și vom primi răspunsuri și la aceste întrebări. Domnul Tacula. Ensinnäkin haluan kiittää ministeriä hänen puheenvuorostaan. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei ministru pentru intervenția sa. Și atunci când uh, mă gândesc la universități și la instituțiile de învățământ superior, acestea trebuie să fie mai atrăgătoare pentru oamenii din uh, exterior, pentru că suntem uh, în urmă comparativ cu Statele Unite sau cu țări din Asia sau Australia, care sunt foarte bune la a-și vinde programele universitate în uh, lume. De asemenea, universitățile europene trebuie să poată exporta mai mult uh, educație și programe de învățământ. În acest domeniu am eșuat pentru că în 2010 uh, nu eram neapărat printre primii din lume în ceea ce privește educația la nivel mondial. Avem proiecte, dar acestea nu sunt uh, competitive. Dar acum avem o șansă extraordinară. O avem pe mm, doamna comisar Vasiliu, datorită căreia uh, am uh, putut obține un buget excelent. Polonia are o tradiție îndelungată în uh, domeniul învățământului și acum avem o șansă extraordinară să dobândim conținuturi noi și mă îngrijorez un pic când aud că unii se mm, uh, împotmolesc uh, și uh, consideră că doar numele sunt importante. Dacă ne gândim la Comenius, de exemplu, am putea să adăugăm conținut. Vorbim despre uh, compararea lucrărilor de cercetare, dar uh, aș dori să mă refer și la studiul limbilor străine. Dacă un uh, copil uh, obține nota opt la engleză în Polonia, de exemplu, ce înseamnă asta într-o altă țară, precum Finlanda sau Germania? Ideea este că trebuie să fim deschiși, nu trebuie să ne agățăm de niște nume. Știu că un minut este prea puțin pentru a spune atât de mult, dar sper că vom dezvolta conținutul. Eh. Oricum ți-am dat două minute. Doamna Lebedanova. Ďakujem vám pekne. Eh, pani ministerka, ďakujem vám pekne za vaš... Mulțumesc foarte mult. Doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. A fost extrem de utilă și de interesant. Aveți niște priorități foarte bine stabilite, dar atunci când vorbim despre evoluția Erasmus, uh, avem în continuare probleme cu finanțarea programului și sper că în cadrul președinției dumneavoastră veți putea să îmbunătățiți situația, pentru că problema nu este lipsa de interes din partea elevilor în acest program Erasmus. Problema este lipsa finanțării și credem că trebuie să avem mai, multe, mai mulți studenți și elevi angajați în asemenea tipuri de programe. Când ați vorbit despre modernizarea universităților, nu v-ați referit suficient la problema recunoașterii calificărilor. Nu doar pentru studenții din străinătate, ci și pentru cei care provin din uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamnă ministru, vă rog să interveniți. Tania, Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările dumneavoastră. Unele dintre ele au fost foarte uh, legate, așa încât uh, o să încerc să răspund uh, la oaltă. Atunci când vine vorba de Erasmus și de mobilitate, domnul Kelly și doamna Nevedalova au uh, spus că este mai important să consolidăm și să extindem Erasmus în, uh, unitatea, în Uniunea Europeană și nu să ne concentrăm neapărat pe politica de vecinătate. Doamna Nevedalova a vorbit despre finanțarea internă pentru a implementa acest program la nivel intern și bineînțeles că sunt de acord cu asta. Și cred că, în primul rând, ar trebui să dezvoltăm programul Erasmus la nivel intern, așa cum am spus, și să îl adresăm nu doar studenților care doresc să obțină bachelor's degree, dar și celor care sunt la masterat sau cei care vor să-și dea doctoratul. Și am adăugat că al doilea element este consolidarea și extinderea pentru țările vecine. Deci nu vorbim aici de uh, exodul de creiere care a fost menționat. Există state membre în uh, Uniunea Europeană care au universități un pic mai slabe. Dar vorbim, de fapt, de circulația creierelor. Vorbim de posibilitatea de a studia într-o altă țară. În conformitate cu uh, procesul de la Bologna, cel puțin 20% dintre studenți ar putea să uh, studieze în străinătate, pentru că asta întotdeauna îți oferă o imagine mai largă a învățământului în general. Îți oferă calificări uh, diferite și îți oferă alte cunoștințe. Noi lucrăm la asta și ar fi foarte bine dacă și Parlamentul s-ar gândi la un fel de etalon pentru programul Erasmus în cadrul UE și care ar fi procentajul pe care ne l dorim. Al doilea subiect. Ați vorbit despre un lucru care este extrem de dureros pentru noi toți, în special pentru noile state membre ale UE. Avem absolvenți care după aceea pleacă într-o țară vecină și se trezesc că devin uh, șoferi de taxi, așa cum a spus și doamna președinte și unii dintre vorbitori. Noi în Polonia spunem că o să ajungi să lucrezi la restaurant ca spălător de vase. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor, aceasta este una din sarcinile principale ale UE și ale Comisiei Europene. Știu că recunoașterea reciprocă a calificărilor va fi unul dintre subiectele unei propuneri legislative pregătite de Comisie în decembrie, dar în acest moment statele membre lucrează deja la implementarea unui cadru de calificări europene. care permite recunoașterea nu doar a diplomelor, pentru că nu vorbim aici doar de recunoașterea unei bucăți de hârtie fără valoare, ci recunoașterea anumit, unui anumit nivel de cunoștințe atunci când ai învățat ceva într-un anumit stat membru poate fi recunoscut și în alte state membre. Pentru că fiecare state, stat membru dorește ca studenții să fie cât mai bine pregătiți. Bineînțeles, nu o să se poată asigura același nivel de pregătire între o universitate din Germania, din Humboldt și o universitate mică din Polonia, dar uh, competențele dobândite ar trebui să fie recunoscute. Doamnă președinte, cât timp mai am la dispoziție? Bun, deci aș, ar trebui să răspund la întrebări. Tocmai de aceea acest cadru comun de calificări este extrem de important. Știm procesul de la Bolonia, știm care sunt slăbiciunile rezultate din multitudinea de sisteme educaționale din diversele țări. Nu o să asigurăm un sistem educațional unic în toată Europa. Nu putem face acest lucru, dar uh, Polonia, ca președinte al procesului de la Bolonia, va încerca să asigure o revizuire a ceea ce s-a decis până în acest moment pentru a ajunge la un concept care să permită această recunoaștere reciprocă a diplomelor și în același timp să asigure o diviziune a diverselor universități și instituții de învățământ. în funcție de um, tipul de instituție, spre exemplu, dacă este o instituție tehnică care uh, oferă uh, formare vocațională sau o instituție care oferă formare sportivă. Și ajung acum la întrebarea domnului Bischi legată de Universitatea din Ziabrina. Bineînțeles, ar fi foarte bine dacă am avea mai multe asemenea inițiative care reprezintă o combinație între uh, de finanțare provenită de la două state uh, vecine. Este într-adevăr uh, extraordinar. Iadrina a ajutat atât Germania cât și Polonia să semneze diverse acorduri legate de educație și de aspecte științifice deci, Universitatea din Viadrina este un exemplu extraordinar de o asemenea inițiativă care ar trebui să fie preluată și în alte state membre. Aici avem o combinație între fonduri structurale, fonduri de stat, utilizate pentru diverse scopuri. Și mi se pare important că fondurile structurale să poată fi, așa cum sunt în Polonia, utilizate pentru a reduce rata șomajului pentru absolvenții de universitate au probleme nu doar atunci când uh, trăiesc în străinătate și devin uh, șofer de taxi, ci uh, se întâmplă și când rămân în propria țară. Deci trebuie să avem niște fonduri care să ne asigure că avem investiții în universități tehnice și științifice, astfel încât să încurajăm studenții să studieze aceste discipline care ulterior uh, le vor permite să îi găsească un loc de muncă bine plătit. Putem să spunem că acest lucru a fost un succes în uh, Polonia pentru că într-un singur an am avut mai mulți studenți la universități tehnice decât în uh, domeniul pedagogiei și știm că nu există foarte multe posibilități de a lucra în acest domeniu. Uh, deci am spus că sunt mai mulți studenți în universitățile tehnice, deci a fost un succes. Știu că nu am putut să vă răspund la toate întrebările, au existat uh, de asemenea întrebări legate de adaptarea la realitățile existente. Știu că aceasta este o prioritate pentru noi. Programul Marie Curie are o mare importanță pentru noi, pentru că Marie Curie a fost uh, de origine poloneză și vom organiza o reuniune a oamenilor care au participat la acest program foarte curând în Varșovia și sperăm că aceste programe vor fi continuate. Le se concentrează în special asupra cercetării. Dar ar mai fi un lucru pe care aș dori să-l menționez. Ceea ce este important la universități și la institutele de învățământ superior este că ar trebui să se schimbe conținutul și metodologia. Ne gândim la programe, dar avem tendința să uităm de metodologia predării. Se pare că în ziua de astăzi, cu aceste noi tehnologii, Asta ar trebui să fie una din uh, marile noastre provocări, atât pentru noi cât și pentru universități. Și ultima observație, am menționat o rezoluție a Parlamentului European care ar trebui să înglobeze toate universitățile. Se pare că pentru asemenea instituții s-a propus o conferință care va fi uh, organizată la Cracovia și acesta este un exemplu interesant al modului în care se pot promova cele mai bune practici în UE atunci când vorbim despre educație sau cercetare. Cred că este extrem de important și sprijinim asemenea activități ca președinția Consiliului. Vă mulțumesc foarte mult și, doamnă președinte, încă o ultimă propoziție. Eu am fost aici timp de trei ani și am vorbit cu diversi miniștri și le-am pus întrebări, așa cum ați făcut și dumneavoastră astăzi cu mine și pentru mine a fost extrem de interesant să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să fiu de cealaltă parte a baricadei, dacă se poate spune așa. Sper că activitatea dumneavoastră va fi rodnică pentru Europa și pentru cetățenii săi și sper că uh, Cooperarea noastră în următoarele șase luni va fi una foarte bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc. E greu să răspundem la toate întrebările într-un timp atât de scurt, însă uh, un răspuns pentru domnul Kelly. Tema Erasmus nu poate fi uh, privită dintr-o perspectivă egoistă. Erasmus este un program al Uniunii Europeane și în momentul europene și în momentul în care state din vecinătate devin parte a acestui program, ele trebuie să plătească, plătească din, uh, să plătească din fondurile pe care le primesc din partea Uniunii Europene pentru uh, apropierea de standardele, standardele europene. Deci nimic nu se schimbă la nivel bugetar, uh, ci totul se întoarce formând un, un total unitar, un, o formă, având o formă unitară. Deci haideți să nu privim acest program dintr-o perspectivă egoistă, nici pe departe. Vă mulțumim foarte mult și acum trecem la secretarul de stat, Zuhovski. Domnia sa îl înlocuiește pe un ministru care s-a îmbolnăvit. Vă rog uh, să respectați uh, timpul alocat și să vă grăbiți, pentru că altfel nu vom reuși să finalizăm discuția. I give the floor to... Îi dau acum cuvântul domnului Zuhovski. Zuhovski, yeah. Ba da, domnul Zuhovski. Zuhovski, yeah? Yeah, yeah, is crank. Ok. You have the floor. Aveți cuvântul. Szanowni Państwo, dzisiaj z tego... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Persoana care ar trebui să prezinte prioritățile președinției poloneze astăzi în domeniul culturii este domnul Bogdan Ștrovjevski, care este ministrul de resort, dar din păcate a avut un accident, așa că ne privește acum pe internet, din spital. Așa că salutări de la Bruxelles, de la Parlamentul European, domnule ministru doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Este un privilegiu să vă pot vorbi astăzi și să prezint prioritățile președinției poloneze în, în domeniul culturii și domeniul audiovizualului. Principala prioritate a președinției poloneze în domeniul culturii este rolul culturii și competențelor creatoare în construirea capitalului intelectual în Uniunea Europeană. Aceasta are strânsă legătură cu una dintre prioritățile orizontale ale președinției și anume capitalul intelectual. Se bazează de asemenea pe cadrul uh, uh, educațional și pe competențe cheie. Printre acestea se numără conștientizarea culturii. Capitalul uh, intelectual reprezintă ansamblul de capacități și abilități nemateriale, care sunt extrem de importante acum și în viitor. Dacă Uniunea Europeană își dorește să rămână creatoare și inovatoare și dacă dorește să implementeze obiective precum cele din strategia 2020 pentru creștere economică și ocupare, atunci trebuie să ne folosim la maxim capitalul intelectual este investiția noastră comună în viitor. Abilitățile culturale și capacitățile culturale le oferă cetățenilor și societăților capacitatea de a gândi în mod inovator, de a fi inovatori și creatori. Acest lucru este important nu doar în artă, ci și în viața profesională și în um, viața din companii am să vă dau un exemplu. S-a dovedit că copiii care participă la ore de teatru sunt uh, mai încrezători în propriile forțe și înțeleg mai bine uh, punctele de vedere ale celorlalți, dezvoltându-și mai bine abilitățile de comunicare comparativ cu copiii care nu participă la astfel de lecții. Uh, acești copii vor uh, vedea în viitor că aceste abilități suplimentare le vor conferi avantaje și în viața profesională. La Consiliul din noiembrie, președinția poloneză va propune adoptarea unor concluzii pe această temă. Concluziile se vor referi la realizarea de sinergii între cultură, pe de o parte, și educație, tineret, cercetare științifică și inovație, pe de altă parte vor fi luate în considerare și aspecte precum uh, uh, scăderea abandonului școlar prin activități culturale inovatoare. De asemenea, vom dori să creștem uh, gradul de angajare a persoanelor care au competențe adecvate în domeniul cultural. Apoi, uh, vom promova finanțarea culturii în noua generație de programe ale Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, cred că ne amintim discuția cu privire la propunerea de a institui eticheta europeană de patrimoniu. Președinția poloneză consideră că aceasta va fi o inițiativă emblematică în viitor în contextul activităților culturale ale Uniunii Europene. Ne bucurăm foarte mult că în timpul președinției ungare, datorită cooperării excelente între Parlament, Comisie și Consiliu, am reușit să ajungem la un compromis cu privire la această decizie. Prin urmare, aș dori să îi mulțumesc doamnei Crizola Paradeli, care a fost raportor pe această temă, și doamnei PAC, președinta acestei comisii, pentru activitatea lor excelentă pe acest subiect. Chiar dacă textul a fost aprobat la nivel politic, procedurile decizionale oficiale trebuie să continue pe 18 iulie, Consiliul va adopta un proiect în primă lectură, iar Parlamentul îl va primi la începutul lui septembrie. O aprobare rapidă a textului de către Parlament în a doua lectură va permite intrarea în vigoare a deciziei la sfârșitul acestui an. Între timp, președinția poloneză va începe discuții în Consiliu cu privire la procedura de numire a experților pentru selectarea și Uh, pentru un grup de selectare și monitorizare pentru eticheta europeană de patrimoniu. Vor exista 14 membri și 4 vor fi numiți de către Consiliu. Criteriile de selecție pentru membrii acestui uh, comitet vor fi uh, respectate în totalitate de către Consiliu. Doamnelor și domnilor, lipsa unor uh, informații statistice viabile și comparabile în domeniul culturii este cea mai mare problemă pentru furnizarea unor dovezi concrete că politicile culturale chiar funcționează. Pentru a dovedi că există o influență socială a culturii și pentru a arăta că cultura sprijină implementarea obiectivelor strategiei 2020, este necesar să avem statistici comparabile. Fără dovezi uh, clare că cultura este importantă, nu facem decât să mm, spunem vorbe goale pentru că dacă nu există dovezi, aceste aspecte nu sunt luate în considerare seri, în serios. Parlamentul, Consiliul și Comisia au făcut apel în repetate rânduri la uh, colectarea unor astfel de date comparabile și a unei metodologii adecvate în domeniul cultural. Și de aceea, Eurostat a demarat un proiect cu privire la statisticile culturale în 2009. Esnet Culture este numele acestui uh, proiect, care se referă la cadrul statistic care va fi prezentat în octombrie în cadrul unei conferințe care va finaliza acest proiect. Cadrul ar trebui să fie implementat și ar trebui să începem o dezbatere cu privire la modul uh, în care ar trebui să se continue activitatea SNET Culture. În acest context, președinția poloneză va propune miniștrilor de cultură o dezbatere cu privire la statisticile culturale. Aceasta va avea loc în timpul sesiunii Consiliului din noiembrie. Suntem pregătiți uh, să transmitem un semnal politic puternic uh, prin care să subliniem că avem nevoie de activități suplimentare cu privire la acest aspect al activității noastre. Doamnelor și domnilor, cooperarea cu țările din uh, parteneriatul estic este principala prioritate geopolitică a președinției poloneze. Dați-mi voi acum să vă prezint pe scurt elementele sau evenimentele cele mai importante legate de parteneriatul estic care sunt planificate în timpul președinției poloneze. Săptămâna trecută la, Vars- la Varșovia a avut loc o conferință numită uh, Dimensiunea estică a mobilității. Este un eveniment despre care au vorbit și antevorbitorii mei. Patru ministere din Polonia au organizat acest eveniment împreună cu Comisia Europeană. Scopul a fost întărirea mobilității în uh, domeniul educației, cercetării științifice și uh, culturii. S-a referit de asemenea la tineret și sport. Evenimentul a fost dezvoltat în cooperare cu țările din parteneriatul estic, țările din Caucaz și Uniunea Europeană. Aceasta, a aceasta va duce la un forum uh, Uh, care va avea loc în septembrie și în care uh, șefii de state din țările partenere vor discuta diferitele dimensiuni ale acestui parteneriat. Se va ține seama și de... Uh, vom avea și forumul civic care va fi planificat la sfârșitul lui noiembrie și va avea loc și o întâlnire a mișilor de externe în decembrie cu participarea miniștrilor din țările partenere și țările Uniunii Europene. Sper că toate inițiativele și evenimentele legate de parteneriatul estic care vor avea loc în timpul președinției poloneze vor întări cooperarea în regiune și vor facilita deschiderea programelor Uniunii Europene pentru țările din parteneriatul estic. Voi trece acum mai departe la prioritățile președinției noastre în domeniul audiovizualului. Principala prioritate va fi digitalizarea și protecția moștenirii culturale. Suntem de părere că digitalizarea și conservarea patrimoniului cultural uh, în scopul protejării sale pentru generațiile viitoare sunt extrem de importante pentru orice societate. Noile tehnologii digitale ne permit nu doar să stocăm cărți, uh, fotografii, filme, muzică, dar ne permit uh, nouă din Europa și celor din întreaga lume să avem acces mai simplu și mai rapid la aceste lucrări. Este important de aceea să, să dezvoltăm competențe în domeniul accesului digital, în ceea ce privește utilizarea acestor um, lucrări în scopuri comerciale sau personale. Am intrat în era digitală și avem noi provocări în ceea ce privește rolul instituțiilor culturale care asigură accesul la cultură și de aceea, în 2010, uh, Comisia a instituit un uh, grup de experți care lucrează la aspectele digitalizării. În ianuarie anul acesta, acest grup de experți a publicat un uh, raport intitulat Noua Renaștere, iar acest raport conține recomandări cu privire la accesul online și digitalizare în scopul conservării patrimoniului european. Președinția poloneză va lucra și la Biblioteca Digitală Europeană Europalia. Vom uh, lucra și la o directivă privind uh, lucrările orfane, între ghilimele. Majoritatea sunt lucrări uh, audiovizuale. Dacă reușim să eficientizăm procedura de transfer al drepturilor, atunci digitalizarea și Europalia vor fi îmbunătățite considerabil. Și atunci lucrările vor fi cunoscute publicului și vor fi uh, disponibile publicului. Președinția poloneză va sugera că digitalizarea și protecția patrimoniului național, în special uh, patrimoniul audiovizual și cinematografic, uh, vor fi discutate de către ministrii de resort în cadrul unei reuniuni informale care va avea loc pe 9 septembrie la Vroslav, în Polonia uh, problema arhivelor um, digitale va fi discutată și în cadrul unei reuniuni a experților în luna iulie a acestui an. Președinția poloneză are intenția să elaboreze concluzii ale Consiliului cu privire la protecția minorilor în mediul digital. Aceasta vine ca răspuns la un raport al Comisiei Europene privind implementarea a două recomandări aprobate la nivel european în 1998 și 2006 recomandările aveau ca scop creșterea nivelului de protecție a copiilor și tinerilor în mediul uh, digital. Era digitală a adus cu sine noi modificări în uh, mediul audiovizual lui. Copiii au acces facil la noi tehnologii. Încă de la o vârstă fragedă au acces la internet, unde joacă jocuri online, ascultă muzică, caută informații pentru proiectele de la școală și comunică cu prietenii lor. Recent, rețelele sociale au devenit foarte populare în rândul copiilor din Europa. Aproape 40% din copiii cu vârsta între 9 și 12 ani și aproape două treimi din grupul 13-16 ani au deja profiluri pe rețele sociale copiii reprezintă și un uh, procent considerabil al uh, audienței uh, TV care încearcă să concureze cu um, mediul online, furnizând servicii la cerere. Așadar, copiii și tinerii Uh, sunt grupuri uh, vulnerabile care nu cunosc întotdeauna riscurile și amenințările pe care le presupun aceste servicii audiovizuale pe internet. Ei sunt foarte vulnerabili uh, în acest mediu. De aceea, controlul părinților, educația în domeniul media, sistemele de filtrare, măsurile de protecție mm, pe internet și uh, numerele de apel pentru sesizarea problemelor sunt uh, câteva dintre activitățile pe care le va promova președinția poloneză pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a copiilor și tinerilor. Doamnelor și domnilor, așa cum s-a menționat deja de către doamna Kammerfeld și alte persoane în timpul discuției, uh, privind programele educaționale, vrem să acordăm uh, atenție programelor Media, Media Mundus și programul cultural, care sunt instrumentele principale pentru finanțarea culturii și sectorului audiovizual la nivel european. Sărbătorim acum cea de-a 20-a aniversare de la introducerea programului Media și uh, acesta a avut o contribuție la sectorul cinematografic. Programul media este un nume bine cunoscut uh, în rândul uh, cinefililor din Uniunea Europeană și este un instrument pentru sprijinirea operatorilor culturali europeni. Fiecare dintre cele două sectoare are acum propriile instrumente financiare. Prin urmare, activitatea noastră în domeniu este consolidată și este vizibilă în Uniunea Europeană. Și asta datorită faptului că programele au fost deschise și țărilor din afara Uniunii europene. Programul Media Mundus, Media și Cultura vor expira în 2013. Comisia trebuie să facă noi propuneri pentru următoarea perioadă financiară la sfârșitul acestui an. Nu trebuie să uităm că negocierile cu privire la aceste programe vor fi influențate de dezbaterea privind perspectiva financiară pentru perioada 2014-2020. Președinția poloneză este convinsă că activitățile culturale și activitățile din domeniul audiovizualului sunt centrale în proiectul european. De aceea este nevoie de eforturi pentru a asigura un sprijin puternic pentru cultură și mass media prin instrumente care uh, asigură uh, implementarea programelor existente, precum uh, cultura și media, pe baza unei finanțări adecvate la nivelul potrivit. În încheiere, aș dori să mulțumesc președinției ungare pentru um, eforturile depuse, pentru consecvența lor și pentru uh, voința de a atinge obiectivele. Aș dori să le mulțumesc și pentru că au întreprins activitățile necesare în scopul atingerii obiectivelor Europa 2020 și le mulțumesc și pentru demersurile lor în ceea ce privește eticheta europeană de patrimoniu. Aș vrea să le mulțumesc și partenerilor noștri, Danemarca și Cipru, pentru sprijinul de care au dat dovadă în pregătirea uh, programului pentru mm, trioul de președinții. Sper că vom, avea, vom continua discuțiile fructuoase cu Parlamentul European. Contez pe sprijinul și colaborarea dumneavoastră. Sunteți invitați, bineînțeles, să ne vizitați în Polonia, să participați la evenimente culturale uh, care vor fi organizate în cadrul președinției. Aș vrea să vă invit la uh, Congresul Cultural uh, de la uh, Wroclaw între 8 și 11 septembrie. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim. Vă mulțumim, domnule secretar de stat. Există două intervenții. Domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, Aș vrea să vă spun în primul rând că ne bucurăm că o țară atât de bogată în tradiții culturale, precum țara dumneavoastră, a ajuns să guverneze o politică culturală în Europa ați uh, schițat uh, în parte un răspuns la o întrebare pe care aș vrea să o reformulez. Propunerile legislative care se referă la programele multianuale cultură și media, care ar trebui să fie examinate de Parlament anul trecut, ne vor fi transmise în această toamnă? Chiar ne vor fi transmise? Aceasta este prima întrebare. În al doilea rând, știm că programul multianual expiră în 2013, uh, iar timpul necesar pentru întocmirea unui astfel de raport uh, este unul considerabil. Ne puteți uh, spune dacă aveți o agendă clară și o dată clară la care acest proiect uh, va fi transmis Parlamentului și Ultima întrebare. Ce credeți despre un eventual program media care ar fi inclus în programul cultură, care se numească cultură și media, în loc să avem un program specific media? Acestea sunt întrebările concrete și vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Doamna Nevedalova, vă rog, din Slovacia. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că sunteți aici și îi dorim însănătoșire grabnică domnului ministru. Ne bucurăm foarte mult de propunerile ambițioase ale președinției dumneavoastră. Sperăm că le veți îndeplini și că veți da un exemplu bun despre cum nu se reduc cheltuielile într-un, în vremuri de criză în uh, domeniul cultural. Am vrea să știm ce intenționați să faceți în legătură cu digitalizarea bibliotecilor. Știm că există țări care au încetinit progresul în acest domeniu. Ce intenționați să faceți pentru a accelera acest proces? În uh, Parlament au existat uh, propuneri pe care sperăm că le veți susține în viitor. Da, vă referiți la uh, premiul Lux și premiul Lux este copilul nostru, nu are nimic de a face cu Consiliu, va rămâne în vigoare și pe viitor. Urmează domnul Tacula. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Și acum, în numele ALDE, Aș vrea să-i mulțumesc domnului secretar de stat pentru intervenția domniei sale. Această prezentare a fost cât se poate de bine fundamentată și argumentată. Dați-mi voie să mă refer la două aspecte deosebit de importante din punctul meu de vedere. Este absolut evident că atul Europei este tocmai dimensiunea patrimoniului său cultural și a tradițiilor sale. Bineînțeles, trebuie să stabilim priorități, pentru că mai există și uh, patrimoniul mondial UNESCO, avem și noi uh, eticheta europeană de patrimoniu, așadar există foarte multe, multe inițiative în acest domeniu, multe multe atitudini diferite și tocmai de aceea consider că trebuie să uh, Uh, stabilim priorități astfel încât toate acestea să reprezinte o valoare adăugată și pentru Europa. Uneori am senzația că atunci când vine vorba de proiecte de acest gen, ne putem lăuda mai degrabă cu ambiție decât cu uh, succese reputate. Bineînțeles că aceste, acest patrimoniu cultural este foarte, foarte important și pentru turismul european, etc. Și mai apoi să trecem la problema pieței uh, interne digitale. E un domeniu foarte important. Ar trebui să găsim noi mijloace de finanțare, astfel încât cultura europeană să fie într-adevăr promovată uh, Uh, cu adevărat în cadrul unei uh, piețe interne digitalizate. Cred că avem uh, nevoie de un stimulent suplimentar, astfel încât aceste conținuturi digitale să poată circula mai liber dincolo de granițele europene. Cred că lucrul acesta este foarte important. Este foarte important să promovăm și să ajutăm la dezvoltarea pieței interne digitale. Vă mulțumesc! Panie ministrze, chciałbym ogromnie podziękować za bardzo... Domnule ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru acest program foarte ambițios legat de cultură. Aș dori să-l felicit și pe domnul uh, ministru Stroievski care știu că a lucrat cu dumneavoastră la acest uh, program. Știu că veți pregăti foarte multe conferințe și aș dori să spun că în septembrie Comisia noastră va veni la Vroslav și va participa la summitul european privind cultura și vom discuta acolo cu intelectual despre rolul culturii. Deci uh, asta va fi o ocazie să continuăm discuția de astăzi. Mai presus de orice, aș dori să vă mulțumesc și să vă încurajez, domnule ministru, să vă gândiți la educația culturală. Să vă gândiți la aspectele audiovizuale, la viitorul uh, cinematografului european. Eu am uh, avut ocazia să lucrez la un raport care va fi adoptat deci, uh, gândiți-vă la tot ce este legat de cultură, la capabilitățile pe care ar trebui să le aibă orice european. Acest lucru este important și pentru alți uh, miniștri, pentru că în multe state, poate cu excepția Franței, nu există o educație culturală, există doar la un nivel foarte uh, jos și mă bucur că ați, uh, v-ați ocupat de această problemă. Și un ultim lucru pe care aș dori să-l întreb și poate să vă fac și o sugestie în același timp. Mă bucur că ați făcut această împărțire între programele media și programele culturale. Asta este extrem de important, astfel încât grupul vizat de aceste uh, programe să aibă o împărțire, să nu este o revoluție, ci o evoluție. Aceste programe sunt foarte provocatoare atunci când vorbim despre programele audiovizuale. Trebuie să ne gândim la întreaga cronologie a mediei și ne include și pe noi acest lucru ca legiuitori în uh, Uniunea Europeană. Asta este extrem de important atunci când ne gândim la creativitatea autorilor europeni și mă bucur că ați menționat acest lucru și vă încurajez să fiți dur în discuțiile cu alți miniștri astfel încât să puteți asigura un nivel de finanțare cât mai mare și uh, să aveți uh, acest program. Mulțumesc, domnul Kelly are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând îi mulțumesc domnului ministru pentru observațiile foarte inteligente legate de aceste subiecte, patrimoniu cultural, digitalizare, rețele sociale și așa mai departe. La început ați vorbit despre statistici legate de valoarea orelor și cursurilor de teatru, care mi s-au părut foarte interesante. Uh, ne puteți spune dacă sunt disponibile și dacă există statistici similare pentru alte activități culturale? Și un alt uh, punct. V-ați referit la înființarea acelui grup de înțelepți care să analizeze digitalizarea. Vreau să vă întreb dacă există și femei în acest grup de înțelepți. Da, foarte bună întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i urez și eu bun venit, domnule ministru, și am o întrebare succintă. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre, de fapt nu ați vorbit despre proiectul uh, uh, Casa Europeană a Istoriei. Și acest proiect este foarte interesant pentru mine. Acesta este un subiect al Parlamentului, nu are nicio legătură cu Consiliul și Comisia, vă rog. Da, totuși, aș dori să aflu părerea dumneavoastră și v-aș fi recunoscător pentru asta. Domnule secretar, vă rog. Doamnelor și domnilor, bineînțeles, atunci când vorbim despre programe, Am ascultat cu mare atenție la dezbaterea legată de educație, pentru că și acest subiect îmi este foarte drag, pentru că am lucrat ca profesor foarte mulți ani. Cred că avem exact aceeași părere că programele existente care acum sunt funcționale în domeniul culturii și programul de cultură în sine, programul pentru media, Media Mundus, toate aceste programe au devenit cunoscute și recunoscute și sunt foarte eficiente de asemenea. Deci astăzi când producătorii de film încearcă să facă un buget, includ în acest buget această formă de promovare și formare. Deci asta este luat în calcul, ceea ce întărește rolul cinematografiei europene și exact asta ne dorim cu toții, nu-i așa? Acum să construim noi etichete sau să schimbăm ceva ce este deja eficient, asta este foarte riscant. Bineînțeles, să așteptăm noi propuneri din partea Comisiei și ca președinție suntem perfect de acord cu vocile celor care au spus, au vorbit astăzi despre programele de educație și avem exact aceeași părere și legată de programele de cultură. Sunt nume cunoscute, funcționează bine și dacă nu sunt stricate, de ce să le reparăm? Doamna Nedalova, o să încerc să vă răspund. Europeana este un proiect interesant. Poate vă amintiți că a existat un moment în timp când Europa era foarte sentimentală în această privință, dar la Ministerul Culturii eu mă ocup și de drepturile de autor. Și orice proiect de acest tip care implică crearea unor arhive comune, instituții comune care să adune lucrări, Asta întotdeauna va pune probleme de drepturi de autor. Dacă vrem ca europeana să aibă succes, trebuie să asigurăm uh, finanțare. Deci Polonia deja a anunțat sprijin financiar ca proiectul să poată continua. Dar, ca președinție, vom lucra în mod eficient la directiva privind lucrările fără autor cunoscut. Această directivă este extrem de importantă pentru orice fel de proiecte de tipul european. Deci orice inițiativă pentru a digitaliza, a colecta și apoi a pune la dispoziție anumite lucrări. Au existat nenumărate întrebări care s-au referit și la subiectul uh, drepturilor de autor. Asta este o mare provocare pentru Europa astăzi și ca răspuns la Uh, întrebarea domnului Tacula, voi vă spune câteva cuvinte pe această temă. Uh, premiul Lux este un lucru extrem de important și sunt perfect de acord uh, cu dumneavoastră. Eticheta de patrimoniu european are legătură și cu alte mărci pe care le cunoaștem, cum ar fi eticheta UNESCO, care este una din cele mai ușor de recunoscut mărci din întreaga lume. Am verificat ce clădiri sau monumente necesită un asemenea statut. Unele dintre ele sunt într-adevăr foarte importante, dar la altele nu chiar atât de mult. Dacă vrem să avem o etichetă de patrimoniu european, trebuie mai întâi să găsim un grup de experți care să se uite în jur, pentru că deja am acordat un anumit nivel de recunoaștere pentru anumite lucruri. Deci ei trebuie să găsească un nivel adecvat de apreciere. Lucrurile la care trebuie să primească această marcă trebuie să fie lucruri excepționale pentru Europa. Deci trebuie să dezvoltăm o procedură foarte bună pentru acordarea unei asemenea etichete. Acest lucru este extrem de important pentru că nu ar fi foarte bine dacă am reușit să rezolvăm problema doar din punct de vedere statistic. Bineînțeles și geografia este importantă dar trebuie să ne asigurăm, în primul și în primul rând, că se aplică nivelul de calitate, cerința de calitate. Un alt subiect pe care trebuie să-l discutăm este următorul. Europa este construită pe libertatea cetățeanului. Și acest lucru se vede foarte bine în spațiul digital. Din păcate, pentru unii, mediul digital chiar înlocuiește realitatea. Dar, pe de altă parte, în Europa avem tradiția protejării dreptului de autor. creatorul trebuie să fie singurul deținător al drepturilor. Nu putem schimba această regulă sub nicio formă. Deci orice idee care duce la un mai mare acces la operele de artă trebuie să fie realizată cu respectarea dreptului de autor. Trebuie de asemenea să găsim o soluție care să fie bună și pentru artiști, pentru creatori, astfel încât să fie în interesul lor să asigure un acces cât mai mare la lucrările lor. S-au făcut propuneri, dar acestea trebuie să fie analizate aprofundat pentru a ne asigura că se respectă toate principiile astfel încât creatorul să controleze, să-și controleze propria creație și să aibă drepturile de autor asupra ei. Dar, cum am spus, există și alte elemente care trebuie luate în calcul, cum ar fi protejarea minorilor. pregătim un catalog cu uh, subiecte care ar putea fi potențiale probleme și, în același timp, trebuie să asigurăm protejarea drepturilor individuale în Europa. Acum o să răspund domnului Boris. Vorbim despre programe europene și vrem evoluție, nu revoluție. Acesta este un punct de vedere pe care îl împărtășim și noi. Asta ar fi poziția pe care o avem. Domnul Kelly m-a întrebat de date statistice. Eu o să cer ajutor în această privință. Sunt takie badania, my mamy te badania potwierdzone były prowadzone na poziomie Într-adevăr, s-au făcut studii în Polonia și a existat și o întrebare din partea domnului Bischi pentru Ministrul Științei. Cum am spus, sunt, mă interesează foarte mult educația și vă reamintesc că sistemul de învățământ polonez, arta intră sub incidența Ministerului Culturii. Deci în școala primară, în școala secundară și în instituțiile de învățământ superior, 19 dintre ele sunt controlate de, ministrul, de Ministerul Culturii și al Patrimoniului Național. Deci avem o educație artistică destul de consecventă și ca rezultat în multe domenii oferim creăm niște profesioniști foarte buni. Spre exemplu, muzicieni care uh, uh, cântă în orchestre. La Bozar vom avea un, uh, o expoziție cu, uh, și un concert organizat cu o uh, orchestră poloneză și cred că acesta este un domeniu cu care ne putem mândri în Polonia. Deci aceasta este o trăsătură specifică pentru țara noastră. Cred că am răspuns la toate întrebările, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumim. Știm cât uh, de des avem parte de cultură din partea Poloniei, din toate punctele de vedere. În orice caz, vă invit să mergeți la Bozar unde în seara aceasta vom avea deschiderea unei expoziții deosebit de uh, interesante. Merită să mergeți acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, pentru această prezentare, însă nu pot să vă las să plecați înainte de a auzi următorul lucru. Semnalul nostru de alarmă, semnalul tras de noi de alarmă cu privire la media, uh, a dus la continuarea programului media. Am discutat cu Comisia pe această temă, prin urmare putem să fim liniștiți. Vom primi mai, mult, mai multe fonduri, mai apoi în acest pachet media, nou pachet media, partea de media este cât se poate de vizibilă, nu pierdem uh, vizibilitatea și de altfel, uh, prin intermediul uh, premiului Lux știm prea bine cât de important este premiul, uh, programul media. Deci nu avem nimic de pierdut, trebuie doar să muncim. Nu, se, nu ne vom confrunta cu cine știe ce presiuni temporale impuse nouă de către comisie. Am cerut comisiei să fie cât se poate de coerentă în propunerile sale și am sau cred că a înțeles ceea ce am spus. Dacă nu a înțeles, cu siguranță ne vom bate cap în cap până la finele anului. Dar cu siguranță dumneavoastră mă veți susține în demersurile mele, care de fapt nu sunt doar demersurile mele, ci sunt uh, demersurile tuturor. Iar cei care nu au încredere în aceste teme vor fi influențați pozitiv de către noi. Vă mulțumim, domnule secretar de stat. Trecem acum la ministrul sportului. you, Îi urăm, urăm bun venit domnului uh, ministru Gherț, ministrul sportului și turismului. Știm că domnul Fisas își va prezenta mâine raportul pe această temă a sportului, prin urmare vă, ne putem imagina deja cât de intensă va fi dezbaterea. Bun venit! Aveți cuvântul dacă sunteți gata, domnule ministru. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie... Doamna președinte, stimați deputați, sunt onorat și uh, foarte bucuros să vă prezint uh, prioritățile președinției uh, poloneze în domeniul sportului și după o foarte scurtă prezentare o să vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Sunt perfect conștient de importanța sportului pentru Parlamentul European że zarówno polska prezydencja, jak i ja osobiście Vreau să vă asigur că atât președinția poloneză cât și eu însumi dorim să continuăm această cooperare extraordinară între Consiliul și Parlamentul European, care a oferit uh, succese mari în uh, domeniul sportului după implementarea tratatului de la Lisabona. Uh, la începutul 2011, Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește direcțiile pe care poate să o apuce sportul și coordonarea acestuia. Și după aceea Comisia și Consiliul a adoptat în mai, în mai programul de lucru în domeniul sportului pe următorii trei ani. Președinția poloneză împreună cu Comisia și cu statele membre vor pune în aplicare acest prim program de lucru în domeniul sportului. Parlamentul European, rapoartele din Parlamentul European, care sunt pregătite în uh, momentul de față de domnul Santiago Fisa, vor avea un impact uriaș asupra acestui program. Am citit deja documentul și sunt convins că va fi un pas important pentru a ne asigura că sportul uh, devine o politică europeană puternică. Prioritățile poloneze în domeniul sportului sunt următoarele. Dezvoltarea unor noi inițiative europene în domeniul sportului. Prin implementarea acestor priorități în următoarele șase luni, Polonia se va concentra asupra următoarelor subiecte foarte actuale. În primul rând, riscurile aduse integrității sportului, apoi dimensiunea socială a sportului și, în al treilea rând, politicile sportive bazate pe fapte economice. Alegerea acestor priorități nu este una întâmplătoare. Uniunea Europeană este mai presus de toate, dorește să vorbească despre sport ca dimensiune socială și economică și am inclus acest lucru în prioritățile noastre, dar ideea sportului și valoarea sportului nu ar însemna nimic dacă am uita integritatea sportului. Pentru președinția poloneză, lupta pentru un sport curat este de o importanță maximă am dorit să demonstrăm că sportul este foarte important și pentru economie. Pentru că nu doar generează cheltuieli, ci oferă și beneficii pentru bugetele statelor membre. Deci merită să sprijinim sportul și să investim în el. După cum am spus, planurile noastre sunt foarte ambițioase și aș dori să vorbesc mai aprofundat acum despre priorități. Așa cum am spus, primul subiect prioritar este reprezentat de amenințările la adresa integrității sportului. Vorbind despre aceste amenințări, Polonia se va concentra asupra două elemente. În primul rând, aranjarea sportului și apoi dopajul în sport. Acestea sunt în momentul de față cele mai mari amenințări la adresa integrității sportului. Corupția aparentă în aranjarea meciurilor este absolut uh, incorrectă și se asigură că oamenii câștigă bani de pe urma jocurilor de noroc. Având în vedere că jocurile de noroc pe internet uh, se dezvoltă și uh, avem din ce în ce mai multe scandaluri în Europa. Și acest lucru încalcă principiul de fair play în sport. Aș dori să subliniez că lupta împotriva acestui, acestor blaturi ar trebui să fie uh, tratată la nivel uh, generalizat, ar trebui să fie discutată cu organizațiile sportive și să se introducă buna guvernanță în sport. Vorbind despre buna guvernanță, vom uh, menționa acest lucru în timpul reuniunii Consiliului, care va avea loc în noiembrie. Când vorbim despre blaturi și despre aranjarea meciurilor, Polonia va propune la reuniunea Consiliului din noiembrie o solicitare la adresa tuturor statelor membre de a analiza, de a considera că frauda în domeniul sportiv este o activitate ilegală și solicităm statelor membre să ofere finanțare pentru a încheta asemenea fapte ilegale. Dorim să încurajăm cooperarea polițienească, ceea ce va încuraja și cooperarea judiciară și îi, îi va încuraja pe toți să uh, colaboreze și să lupte împotriva, împotriva acestor uh, probleme. Bineînțeles, vor fi uh, implicate și autoritățile de reglementare a pariurilor. Va exista o valoare adăugată uriașă care va permite autorităților statelor membre să utilizeze cunoștințele pe care uh, le au Și în același timp vom încerca să ne asigurăm și că se respectă drepturile de proprietate intelectuală, nu doar pentru a, ca organizatorii să câștige bani din evenimentele organizate de ei, ci și pentru a lupta împotriva fraudei în sport. Și de asemenea vom solicita statelor membre să pună în aplicare programe de educație care să informeze toate părțile interesate arbitrii, atleți și așa mai departe, să le spună ce ar trebui să facă dacă li se pare că meciul a fost aranjat. Mai presus de orice, am dorit să lucrăm cu partenerii noștri din Troica, cu Comisia Europeană și cu autoritățile de reglementare a pariurilor și contăm și pe sprijinul Parlamentului European și pe o cooperare fructuoasă. A doua amenințare la adresa sportului european este dopajul. Dopajul reprezintă o fraudă în sport pentru că încalcă principiul de fair play. Și îi motivează pe atleții amatori, dar îi pune sub presiune pe atleții profesioniști și distrug imaginea sportului. Există aspecte de natură juridică care sunt implicate aici, inclusiv protejarea libertății de mișcare a oamenilor, deci acolo trebuie să avem o abordare coordonată la nivel european pentru a lupta împotriva dopajului în UE. Și trebuie de asemenea să lucrăm și cu Organizația Mondială Antidoping. Trebuie să ne asigurăm că avem reprezentanți în cadrul acelei organizații și că vorbim cu o singură voce. Tocmai de aceea Președinția poloneză ar dori să pregătească un cod de conduită pentru coordonarea pozițiilor noastre la nivel UE în această organizație mondială antidoping și să ne modificăm uh, uh, reprezentanții din uh, această organizație. Vrem să ne asigurăm că mandatul de reprezentare este mai lung în acea organizație pentru a ne asigura că UE este reprezentată în mod adecvat. O altă prioritate a președinției poloneze este dimensiunea socială în sport. Sportul ca activitate socială se bazează în principal pe voluntari influențează și are un impact asupra coeziunii și integrării sociale. Și președinția poloneză va propune concluzii ale Consiliului în ceea ce privește voluntariatul în sport și promovarea unei cetățenii active plănuim să adoptăm aceste concluzii la uh, reuniunea Consiliului din noiembrie și acest document va încuraja statele membre și Comisia Europeană să pregătească condiții favorabile pentru dezvoltarea voluntariatului în sport și intenționăm să cofinanțăm proiecte transfrontaliere în domeniul voluntariatului în sport. Asta pentru că ne aflăm în anul 2011, anul european al voluntariatului. Președinția uh, poloneză este convinsă că voluntariatul ar trebui să fie considerat crucial pentru sportul european. Și în același timp ar trebui să ne amintim că această prioritate nu este limitată în timp, pentru că organizăm uh, Eurocupa UEFA 2012 și acest eveniment se va baza pe activitatea voluntarilor. Deci, după ce se va termina Eurocupa, va trebui să traducem acest lucru în activitatea zilnică a acestor uh, oameni. Și asta este o provocare foarte mare pentru voluntari. Pentru că este ușor să obții uh, voluntari pentru un anumit eveniment, dar trebuie să le găsești ceva de făcut și după aceea. Uh, în timpul președinției vom organiza nenumărate conferințe. În primul rând, o conferință organizată la începutul lunii iulie uh, în ceea ce privește dimensiunea estică a mobilității pentru promovarea uh, valorilor europene și pentru integrarea statelor care fac parte din parteneriatul estic. Pe 18-19 iulie la Vroslav o să organizăm o conferință referitoare la șanse egale prin sport ca element al politicii sociale. Deci cum se poate folosi sportul ca uh, instrument în lupta împotriva excluziunii sociale, în special uh, atunci când vorbim despre grupurile vulnerabile, minorități, vârstnici, oameni cu dizabilități. Și este de asemenea o cale pentru femei de a obține succes în viața profesională. Pe 13-14 septembrie vom avea o conferință la Varșovia de la voluntar la lider în sport și ne vom concentra asupra unor subiecte cum ar fi cum să ne asigurăm că un voluntar poate deveni un angajat activ în uh, domeniul sportului, deci la un club uh, sportiv și vă invit pe toți să participați la aceste evenimente. Și ultimul domeniu prioritar Uh, politica sportivă bazată pe elemente economice. Sportul este important pentru economie. Uneori omitem acest lucru și avem tendința să uităm de el. Dar în asemenea momente dificile din punct de vedere economic, uh, noi am decis să ne concentrăm asupra acestui lucru pentru a sublinia importanța sportului pentru economie. Vom sublinia faptul că merită să sprijinim uh, sportul din punct de vedere economic la nivel european nu doar datorită valorii sale pentru societate și pentru educație, dar și pentru economie. Polonia a hotărât să promoveze un cont satelit sportiv. Austria, Cipru și Regatul Unit și-au prezentat primele rezultate naționale pentru acest program în Polonia acest uh, cont a fost pregătit pe baza unor uh, date statistice actuale, care arată că sportul creează aproximativ 2% din PIB și vom oferi date specifice la reuniunea ministerială din Cracovia. Mai mult, am dorit să menționăm impactul evenimentelor sportive mari asupra economiei, și vom prezenta rezultatele Eurocupei UEFA pentru economia Poloniei. Vom menționa acest lucru la conferința din uh, Varșovia. Uh, nu putem uita, când vorbim despre dimensiunile economice, de finanțare. Suntem convinși că trebuie să menționăm sportul în următorul cadru financiar și tocmai de aceea salutăm propunerea recentă a Comisiei pentru anii 2014-2020, care includ și, uh, include și sportul și educația sportivă în Europa. Sper că o bună cooperare între Consiliu, Comisie și Parlament uh, se vor asigura că această propunere va fi implementată. Și trebuie să subliniez de asemenea că programul nostru poate avea succes doar dacă toate părțile interesate, inclusiv statele membre, instituțiile europene și oamenii implicați în uh, domeniul sportiv vor juca în aceeași echipă. Vă mulțumesc pentru atenție! Vielen Dank, Herr Minister Gies. Vă mulțumim, domnule ministru. Suntem încântați că dumneavoastră cunoașteți clar importanța sportului și promovați sportul. Ne dorim să avem un program pentru sport pe viitor. Nu știm însă cum ar putea arăta acesta, însă în cadrul financiar pe care l-am văzut, în varianta cadrului financiar pe care am văzut-o, sportul uh, reprezenta și el, era trecut și el printre alte domenii. Suntem încântați de lucrul acesta, sperăm să primim mai multe detalii. E clar, uh, sportul este important pentru societatea civilă, pentru economie, pentru sănătate. Uh, și nu este doar un element distractiv. Și acum patru intervenții. Doamna Boscurt, mai întâi de toate. Eh, ik ben heel blij eh, dat u... Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru. Sunt eh, încântată că ne-ați prezentat intențiile președinției poloneze. Personal mă ocup de redactarea unui aviz care se referă la sporturi. Este un aviz pentru Comisia pentru Justiție și Afaceri Externe. De aceea, uh, subiectele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt prioritare. În ceea ce privește meciurile aranjate, există câteva dispoziții în domeniu. În primul rând, aș vrea să fac câteva mențiuni. Frauda în domeniul sporturilor este considerată ca o activitate infracțională, însă de cele mai multe ori durează foarte mult până să poți dovedi o astfel de infracțiune, mai ales că sistemele judiciare din statele membre sunt diferite. Se vorbește despre fraudă, despre corupție în sporturi și așa mai departe, despre mită, uh, sunt foarte multe metode diferite de la o țară la alta. Este o problemă care sperăm că va fi rezolvată în anii care urmează. Este o problemă însă care există peste tot în Uniunea Europeană și nu numai. Acum există un scandal în Turcia, dar au fost cazuri în Finlanda, în uh, Elveția și așa mai departe. Deci trebuie să abordăm aceste probleme cât mai repede cu putință. Aș vrea să vă întreb dacă nu cumva în noiembrie Uh, am putea să discutăm uh, dacă nu cumva statele membre ar putea să lanseze o echipă comună în cadrul Europol. Trebuie să avem o abordare transfrontalieră ca să putem rezolva aceste probleme. Aceasta este o primă observație. În al doilea rând, uh, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să colaborăm uh, cu organizațiile de pariuri, dar cele mai mari sunt în Asia și este foarte greu să stabilești relații cu ele. Iar aceste agenții, uh, în general, au un comportament bun în țările lor, dar nu știu ce poate face Europa cu aceste organizații din Asia. Referitor la măsurile antidoping, doping Uh, este foarte bine să avem un cod de conduită, dar ce va include acest cod de conduită? Dopajul există de foarte multă vreme și situația diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Unii consideră că cetățenii sunt prioritari, alții consideră că trebuie să acționăm în forță împotriva dopajului. Cum uh, veți proceda? Apoi, în 2012, campionatul european în Polonia este o ocazie extraordinară. Lupta împotriva rasismului este un alt lucru pe care trebuie să-l abordăm în uh, cazul meciurilor. Ați preconizat măsuri pentru a contracara aceste probleme? Santiago. Santiago. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului ministru pentru ideile sale bune legate de sport în timpul președinției poloneze. Am avut deja ocazia să ne întâlnim la prânz, la, în timpul unui dejun de lucru și am schimbat puncte de vedere pe această temă. Nu voi insista foarte mult pentru că mâine voi prezenta un raport uh, din păcate, raportul a trebuit să fie mai scurt decât aș fi dorit, pentru că este o limită de caractere. Sper că prin amendamente vom reuși să detaliem mai mult uh, chestiunile incluse în raport. Am înțeles că președinția poloneză încearcă să promoveze ideea introducerii uh, infracțiunilor în sport dar definiția trebuie să fie aceeași în toate statele membre europene, pentru că altfel nu cred că ar fi o soluție foarte practică. Deci trebuie să avem uh, o definiție clară a corupției sau a fraudei în sport, astfel încât uh, statele membre să adopte dispoziții de combatere. Am vorbit de asemenea despre utilizarea dopajului în sport. Bineînțeles, aceasta este o problemă fundamentală și cred că combaterea ar trebui să se concentreze pe substanțele folosite. Și există un articol al Tratatului de la Lisabona care vorbește despre aceste lucruri. Uh, și asta ne permite să combatem traficul de droguri și substanțe. Cred că am putea să folosim uh, aceste măsuri pentru a combate utilizarea uh, substanțelor dopante în sport. Ați menționat și frauda, dar uh, aș dori să mă refer și la problemele care provoacă probleme de sănătate utilizarea drogurilor în uh, cluburile de sport, în sălile de forță, este o problemă pe care trebuie să o gestionăm și trebuie să implicăm, să implicăm și pe sportivi. Trebuie să ne amintim și de dreptul lor la demnitate. Uniunea Europeană are un rol de jucat în uh, organizațiile care se, re, se ocupă de această problemă. Există un organism care și are sediul la Lausanne și uh, care se supune legislației elvețiene. Nu este exact uh, legislația comunitară, este, nu văd de ce nu am putea și noi să avem ceva similar la Luxemburg. Am vorbit despre recunoașterea proprietății, proprietății legate de evenimentele sportive. Nu toți sunt de acord pe această temă. Există mari asociații de presă care nu sunt neapărat de acord, nici casele de pariuri nu sunt de acord, dar trebuie să existe uh, o proprietate a evenimentelor sportive. Aceasta ne-ar permite să combatem în mod eficient frauda. Referitor la voluntariat, Asta face parte din uh, esența, din spiritul sportului în Europa. Este important să subliniem voluntariatul în cluburile sportive. Mai sunt și alte lucruri de spus, dar uh, nu vreau acum să monopolizez discuția. Adinauri, uh, vorbeam cu ministra învățământului și mă adresez și dumneavoastră în aceeași notă. Este important ca sportivii să aibă o a doua carieră după ce își încheie viața sportivă, să joace un rol în societate, de exemplu. Studiile arată că sportul înseamnă 15 milioane de locuri de muncă, deci 4,5% din uh, populația activă și 3,5% din PIB-ul european. Deci este un uh, procent important. Uh, dumneavoastră sunteți ministru al sportului și turismului, deci cele două aspecte se întrepătrund sportul în turism și turismul în sport este important. Domnul Tacula, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele meu personal și în numele echipei mele sportive, adică ALDE, aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului ministru pentru această intervenție formidabilă. Uh, am constatat că ați acoperit toate domeniile posibile și imaginabile în domeniul sporturilor, deci ați avut o intervenție foarte detaliată. Acum, pentru că nu prea avem uh, foarte mult timp, uh, aș vrea să vă spun că colegul nostru Santiago Fisa va redacta un uh, raport extraordinar pe care îl vom susține. Eu sunt un umil suporter al său. Aș vrea să mă refer și eu la această dublă carieră, adică la posibilitățile oferite tinerilor sportivi. Apoi, uh, în școli, în universități, trebuie să putem avea o adevărată viață sportivă ca în Statele Unite. Am putea avea ligi universitare europene în diferite discipline sportive și aceasta ar îmbunătăți imaginea universităților și a sportului în general. Ați vorbit despre amenințări, dar și despre oportunități în sport. Cred că trebuie să prezentăm partea pozitivă a sportului și impactul său pozitiv asupra sănătății publice. Sportul ne ajută să rezistăm la muncă, Uh, și uh, sportul este un lucru pozitiv. Există și câteva procente de efecte negative, dar cred că trebuie să subliniem efectele pozitive. Ați vorbit și despre tot felul de programe, dar cred că conținutul programelor contează mai mult decât numele în sine. Și pentru că tot vorbim despre sport, ar trebui să reținem numele Erina Cevinska. Este un nume important. Sau Adam Malis, pentru că el a ajuns în suflet, a cucerit sufletele tuturor uh, europenilor prin performanțele sale. Și cred că acest program european ar putea să fie un program de mare anvergură care va îmbunătăți valoarea adăugată europeană. Dacă eu aș vorbi despre Mati Lucanen, despre Adam Malis. Putem să folosim aceste nume ca să dăm nume programelor. Mă rog, nu contează numele, ci conținutul. Uh, Foarte bine, dar haideți să nu uh, țintim prea departe pentru că nu atingem niciun fel de obiectiv așa. Boris. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, în totalitate de acord cu numele propus. Uh, dar, uh, bineînțeles, uh, domnule președinte, în timpul uh, președinției poloneze veți primi un instrument excelent și anume raportul colegului nostru Santiago, proiect care, raport care trebuie citit cu atenție de miniștri de resort, dar și de către sectorul public. Noua politică stabilește obiectivele pe care le-ați menționat și dumneavoastră și Aș dori de aceea să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați prezentat acest program foarte bogat și foarte vast. Cred că merită să folosiți raportul Parlamentului pentru că este vocea uh, sportului european și uh, trebuie să avem o foaie de parcurs în ceea ce privește uh, sporturile și corelarea lor cu politica europeană. Aș vrea să evidențiez două lucruri care ar putea să ne pregătească pentru analiza noului cadru financiar dar De exemplu, în uh, ultimii ani, datorită activităților uh, guvernului și ministrului, s-au făcut investiții importante în sport. 2500 de centre sportive uh, au fost construite pentru copii, un ter- ter- cu terenuri de fotbal, uh, cu um, terenuri de basket, cu gazon artificial și cu uh, program de cu instalație de nocturnă. Și chiar și în sate s-au construit astfel de centre sportive, iar bunele practici ar putea fi împărtășite și cu alte state membre. Która și uh, ar trebui să facem legătura și cu uh, politica de coeziune. Vor exista aproximativ 400 de miliarde de euro care vor fi îndreptați spre majoritatea regiunilor europene. Cred că în cadrul acestei politici am putea sugera că investițiile în sport sunt foarte importante și uh, Poate că acest proiect uh, polonez de care sunteți responsabil dumneavoastră ar putea să fie replicat și în alte țări, astfel încât copiii și tinerii să se bucure de acces la infrastructură sportivă. Acum aș dori să fac o a doua observație. Avem un fond social european uriaș care poate să fie foarte bine uh, folosit dar trebuie să ne asigurăm că sportivii care își încheie cariera să aibă, um, să beneficieze de educație suplimentară la nivel universitar. Uh, prin finanțare europeană, aceștia ar putea să-și continue pregătirea profesională și ar putea să devină antrenori uh, ai uh, viitoarei generații de sportivi. Cred că ar fi bine ca acest lucru să se facă în timpul președinției poloneze. Și, bineînțeles, asta se va face și după publicarea raportului. Neșin? Doamna Zenișin, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Uh, am ascultat cu mare interes prezentarea priorităților președinției poloneze în domeniul sporturilor. Într-adevăr, această prezentare a fost foarte interesantă. Totuși, uh, lipsește un anumit lucru se acordă foarte mare atenție participării femeilor în uh, consiliile de administrație ale companiilor listate la bursă, de exemplu. S-a dovedit că dacă există femei în consiliile de administrație ale acestor companii, atunci rezultatele sunt mai bune. Din păcate, în cluburile sportive nu sunt suficiente femei în consiliile de conducere. Ele sunt prezente, uh, există anumite cote pentru participarea femeilor în uh, consiliile de administrație uh, ale cluburilor sportive sau ar trebui să existe astfel de cote. Uh, eu sunt uh, autoarea unui aviz uh, la raportul Santiago, dar lucrez și în Comisia FAM. Iar după părerea noastră și în avizul nostru, vom include câteva precizări legate de cotele de participare a femeilor în consiliile de conducere ale organizațiilor sportive. Întrebarea mea este următoarea. Va aborda președinția poloneză această chestiune și în ce măsură sunteți interesați uh, de acest subiect la nivelul președinției poloneze? Pentru că, din păcate, uh, femeile nu prea sunt prezente printre prioritățile președinției. Uh, domnul Matula președinte. Voi încerca să fiu foarte scurt. Uh, felicitări domnului ministru. Uh, s-a vorbit poate astăzi uh, mult mai mult de sportul de performanță și mai puțin de sportul de masă. E și normal, de fapt, prin competențele pe care le are ministrul. Dar totuși aș vrea să vă pun această întrebare. Cum vedeți dumneavoastră rolul și locul pe care trebuie să-l aibă sportul de masă, competițiile de masă, pentru că, iată, tot mai mult, din păcate, este prezent fenomenul obezității și în rândul adulților, și al tinerilor, și al copiilor. Aș completa uh, cele spuse de colegii mei chiar, deci cum vedeți rolul sportului de masă în școli și viitorul lor, pentru că poate aici se îmbină chiar și cu turismul, este suficient să amintesc că un o competiție de masă, un maraton, de exemplu, la Bruxelles sau la Paris sau la Roma, pune în mișcare zeci de mii de oameni care se mișcă în Europa și consider că este foarte important și din punct de vedere al sănătății, dar și al viitorului cetățenilor europeni acest lucru. Vă mulțumesc și încă o dată succes! Danke und Frau Costa noch kurz. Doamna Costa. Vă mulțumesc, voi fi foarte subcintă. Am uh, apreciat prezentarea domnului ministru. Domnia sa s-a concentrat pe trei aspecte esențiale ale sportului. Și pornind de la această prezentare, trebuie să spun că părerea mea se pliază perfect pe cele spuse de antevorbitorii mei. Și anume, după cum spunea și domnul Fizas, noi cu toții ar trebui să încercăm să ne unim forțele pentru a combate frauda în sport. Trebuie să potențăm toate schimburile de, de informații. Bineînțeles, și toate mențiunile cu privire la instanțe sunt uh, importante. Uh, și mă refer acum la crearea unei categorii specifice de infracțiune uh, și anume frauda sportivă. Poate că am putea să ne bazăm pe programul de la Stockholm pentru a face lucrul acesta. Uh, în al doilea rând, accesul la sport este într-adevăr un drept cetățenesc, din punctul meu de vedere, care este viziunea dumneavoastră. Oare nu ați putea include această idee și în prioritățile dumneavoastră? Oare nu ați putea spune că, pornind de la situația actuală, uh, sportul ar trebui să fie promovat mai puternic în cadrul instituțiilor de învățământ? Oare nu ar trebui să spuneți clar că accesul cetățenilor, a tinerilor, adolescenților, a persoanelor în vârstă la sport ar trebui să fie sporit? și promovat. Lucrul acesta ar fi foarte important atât pentru domeniul sportiv în sine, cât și pentru sănătatea publică. Și mai apoi se pune problema inechității la nivelul șanselor oferite participanților. Această problemă a fost discutată și în cadrul Comisiei FEM. Când vine vorba despre persoanele cu handicap, există um, convenții ale Uniunii Europene, există convenții ONU care nu sunt întru totul respectate, trebuie să recunoaștem. Și mă apropii de final acum. Uh, Spor, sportul și programul uh, privind sportul ar putea fi promo, promovat și promulgat pornind de la cele scrise în tratatul de la Lisabona. Însă, după cum spunea doamna președinte, uh, finanțarea pentru acest program nu este cât se poate declară. Oare nu ne-ar putea ajuta președinția poloneză să ne, să ne asigurăm de obținerea unor fonduri necesare pentru promovarea sportului pe viitor? Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul dumneavoastră vis-a-vis de acest domeniu. Sportul are un rol important în eforturile comisiei dumneavoastră, e drept. Și acum să trecem la întrebări. Toate problemele pe care le-ați menționat nu pot fi rezolvate în doar șase luni, însă sperăm că, printr-o strânsă colaborare cu dumneavoastră, vom reuși să rezolvăm măcar câteva dintre problemele apărute. Bineînțeles, raportul domnului Fisas este foarte important pentru noi. Prioritățile noastre se pliază perfect pe toate prioritățile menționate de domnul Fisas în raportul său se puneau întrebări cu privire la aranjarea meciurilor, la fraudarea, la frauda în sport. Aceasta este o problemă cu o dimensiune internațională, mondială și tocmai de aceea este absolut important, esențial să luptăm împotriva acestui fenomen. Uh, această combatere a fraudei în sport este chiar mai importantă decât compa uh, decât combaterea dopajului, pentru că dopajul este o acțiune individuală, pe când frauda în sport reprezintă o acțiune, o infracțiune cât se poate de bine organizată. Și tocmai de aceea, pentru a combate acest fenomen, e nevoie de o cooperare uh, internațională. Bineînțeles, această cooperare internațională este necesară și pentru combaterea dopajului, însă com, uh, colaborarea pe acest plan există deja într-o oarecare măsură. Avem o carte verde privind dopajul, care este pregătită de către comisie. Și cu siguranță vom avea și propuneri cu privire la combaterea fraudei în uh, sport. Până acum, Polonia, Italia, Spania, uh, Regatul Unit au uh, reușit să facă mm, deja pași uh, înainte. Deja frauda în sport este considerată a fi o infracțiune în aceste state și Franța, printre alte state membre ale Uniunii Europene, se gândește să adopte modelul promovat de noi. Și acum la uh, cele spuse de domnul Santiago Fisas, Dați-mi voie să spun că raportul domniei sale este foarte important, acoperă o serie de aspecte ale uh, sportului, uh, vorbește despre dopaj și, după cum spuneam, trebuie să combatem dopajul cu aceeași hotărâre cu care încercăm să combatem uh, consumul de droguri și traficul de droguri. Pentru că substanțele dopante sunt, de fapt, droguri, nu-i așa? Da, și uh, propunerea cu, uh, referitoare la Curtea Europeană de Justiție este foarte bună. Acolo s-ar putea uh, rezolva multe dintre problemele existente sau mă, mă, măcar ar putea fi aduse în atenția Curții Europene de Justiție aceste probleme. Și acum să trecem la cariera dublă a sportivilor. Da, într-adevăr, o temă foarte importantă, pentru că puține dintre tipurile de sport sunt atât de bănoase încât uh, să le asigure sportivilor o viață liniștită și după încheierea uh, carierei sportive. Trebuie să ne asigurăm că această a doua carieră pentru sportivi este într-adevăr promovată. Trebuie să-i ajutăm pe atleți să învețe, să studieze și trebuie de asemenea să îi pregătim pe uh, sportivi pentru accesul pe piața muncii la finele carierelor uh, uh, sportive. Poate că lucrul acesta ar putea fi făcut prin intermediul programelor care vizează învățământul și, bineînțeles, prin intermediul Fondului Social European. Dacă doriți să discutați, vă rugăm să ieșiți din sală, spune doamna președintă. Bine, și uh, sportul ca exemplu de bune practici. Da, într-adevăr, uh, sportul are o funcție educativă. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Adeseori, atleții devin uh, modele de comportament pentru tinerii noștri și trebuie să ținem cont de lucrurile acesta. În momentul în care un sportiv renumit se dovedește a fi dopat, e clar că modelul pe care l-a reprezentat el la un moment dat pentru tineri se năruie. Și tocmai de aceea trebuie să luptăm împotriva acestor fenomene. S-a vorbit de asemenea și despre femei uh, în consiliile de administrație a asociațiilor sportive. E dificil să vorbim acum despre paritate în acest uh, în aceste consilii uh, administrative, însă, bineînțeles că includerea femeilor în consiliile de administrație ar dovedi uh, faptul că înțelegem cu toții mai bine uh, noile politici privind guvernanța. Cred că promovând ideea de bună guvernanță ne putem asigura că femeile sunt bine reprezentate fără a impune neapărat niște cote privind, pentru femei. În ceea ce privește sportul de masă, Sportul în sine este un fenomen de masă și noi sprijinăm ideea de a deschide porțile sportului uh, tuturor. Încercăm să finanțăm sportul care se adresează tuturor ne dăm seama că activitatea fizică pentru copii și pentru bătrâni este importantă. De aceea trebuie să promovăm activitatea uh, fizică în sistemele uh, de învățământ, în instituțiile de învățământ, dar nu trebuie să uităm rolul pe care părinții îl pot avea în uh, învățarea copiilor, în transmiterea importanței sportului și activității sportive pentru viață. Da, uh, accesul la sport trebuie să fie lărgit, trebuie să eliminăm orice fel de bariere care există în momentul de față. Trebuie să ne asigurăm că infrastructura sportivă este suficient de solidă, suficient de diversificată și că accesul la această infrastructură sportivă este gratuit. În Polonia am uh, finanțat o serie, construcția unor Uh, centre sportive care sunt deschise uh, uh, publicului larg. Intrarea, accesul este în general gratuit. Există cazuri în care se aplică totuși taxe, însă cu toate acestea considerăm că politica noastră a reușit să se adreseze grupului larg de cetățeni am reușit să, să promovăm într-o oarecare măsură sportul. E important ca barierele financiare, în special în ceea ce privește sportul, accesul la sport, să fie uh, eliminate. Și noi tocmai asta am încercat prin pro- programele noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și sper că răspunsurile mele v-au plăcut. Acesta fiind spuse, am ajuns la finalul prezentării președinției poloneze. Sunt absolut convinsă că putem să ne bazăm pe dumneavoastră în eforturile viitoare și sper că la finele luni anului vom reuși să avem o viziune mai clară asupra tuturor programelor și asta și datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne reîntâlnim uh, după amiază la audiere și sper că audierea aceasta nu a fost organizată doar pentru doamna președinte, ci pentru toată lumea. Deci sper că, stimații colegi și stimatele colege vor veni în după amiaza aceasta. Iar mâine să nu uitați de cartelele de vot, dar vă voi reaminti despre asta și eh, după amiază. Vă mulțumesc tuturor și ne revedem!